morning, colleagues. Good, good. Bună dimineața, dragi colegi, doamnelor și domnilor. Îmi cer scuze că v-am făcut să ne așteptați. Am mai avut o activitate. Mi-a fost imposibil să ajung la timp. Însă începem acum. Bun venit la ședința noastră a Comisiei ITRE din această dimineață, mai avem uh, și după amiază o audiere și mai avem și mâine ședință, mâine dimineață. Începem, bineînțeles, cu adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt alte comentarii, se poate adopta ordinea de zi fără modificări. Nu văd să fie comentarii. Anunțurile președintelui, nu am nimic deosebit să vă anunț. Am să vă rog să ținem un um, moment de reculegere înainte de ședința uh, de votare, atunci când o să fim mult mai numeroși. Este vorba de faptul că s-a împlinit un an de la atacurile teroriste asupra orașului nostru, unde lucrăm, unde trăim, cel puțin 3-4 zile pe lună, pe săptămână. E foarte important să comemorăm victimele și să arătăm uh, solidaritate cu familiile acestora și, de fapt, cu toată lumea afectată, să fim solidari unii cu ceilalți. Avem punctul al treilea, care se referă la propunerea privind uh, schimbarea utilizării terenurilor și uh, um, silvicultură, LULUCF. Este vorba de cadrul 2030 uh, care uh, trebuie să fie, la care trebuie să fie adaptat acest uh, um, domeniu. Avem ca raportor pe doamna Marisa Matias, care astăzi este înlocuită de domnul Xavier Benito Ziluaga. O să discutăm proiectul de aviz împreună cu raportorii din umbră și cu toți ceilalți intervenienți. Este vorba de această propunere privind utilizarea, eh, mm, utilizarea terenurilor și silvicultura. E bine, avem o propunere a Comisiei Europene din 2016, din iulie, acum 9 luni, Comisia de fond este ENVI și ITRE va veni cu un aviz în uh, temeiul articolului 53. Propunerea își propune să reducă emisiile de dioxid de carbon ca urmare a utilizării Uh, terenurilor și a silviculturii, de exemplu prin încurajarea unei silviculturi sustenabile. Și um, Uniunea Europeană are nevoie de un cadru propriu um, juridic pentru um, tipurile de emisii, pentru că va expira protocolul de la Kyoto în 2021 și propunerea aceasta lui UCF este foarte relevantă pentru comisia noastră pentru că se referă la o serie de chestiuni uh, Uh, care țin de competența noastră, cum ar fi cercetarea și inovarea, monitorizarea utilizării terenurilor cu satelit și politica industrială. Am să încep dându-i cuvântul domnului Xavier Benito Ziluaga, care o înlocuiește pe raportoarea noastră, Marisa Matias. Aveți cuvântul. Bună ziua și mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Da, colega noastră, Marisa Matias, n-a putut să vină astăzi. Uh, regretă, dar uh, este într-o misiune de, de observare uh, electorală în Timorul Lest și nu putea să ajungă. Am să vă spun câteva idei pe care ni le-a transmis uh, referitor la avizul său. În primul rând, raportarea înțelege că acest raport reprezintă o piesă importantă în strategia Uniunii Europene de a îndeplini obiectivele acordului de la Paris în mod corespunzător, uh, să se încadreze în obiectivele de mediu, dar și cele economice și sociale și în plus că trebuie să se țină cont de situațiile foarte diverse și de modelurile de gestiune foarte diferite din diferitele state membre. În al doilea rând, raportarea consideră de asemenea că propunerea Comisiei Europene este un punct de plecare foarte bun pentru activitatea în acest sens, o bază pe care a prezentat o serie de, de puncte în raportul său care se referă la competențele acestei comisii ITRE. Am să menționez câteva dintre acestea. În primul rând, creșterea fondurilor pentru cercetare și dezvoltare cu privire la gestionarea pădurilor, apoi uh, utilizarea programelor europene de observare prin satelit, cum ar fi Copernic, pentru a monitoriza evoluțiile din acest sector al utilizării terenurilor și, în sfârșit, securitatea alimentară și biodiversitatea, apoi întărirea securității juridice atât pentru statele membre cât și pentru operatorii privați, în al cincelea rând, optimizarea sistemului de monitorizare și de contabilitate atât la nivel statal cât și european, cu toate flexibilitățile și nivelurile de referință pe fiecare sector în parte și, în sfârșit, să se promoveze pună, să se promoveze un uh, uh, sistem care să favorizeze produsele care durează mult în conformitate cu obiectivele economiei circulare. Și, în sfârșit, raportoarea consideră că este esențial să putem ajunge la un consens cât se poate de larg între grupurile din acest Parlament în uh, acest raport și suntem încântați uh, să primim uh, propunerile dumneavoastră pentru a reuși să avem un text cât se poate de bun. Vă mulțumesc! Uh, Vă mulțumim foarte mult! Mergem mai departe. Doamna Ayuso de la PPE este raportor din umbră. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cât timp am la dispoziție? Două minute? Trei? Domnul președinte, două minute. Vă mulțumesc. O să încerc să mă încadrez în cele două minute. Propunerea aceasta, așa cum a spus foarte bine colegul nostru, reprezentantul raportoarei, stabilește o serie de perioade de îndeplinire a obiectivelor, niște norme de contabilitate pentru că unele sunt foarte complicate și o serie de măsuri de flexibilitate, astfel încât uh, uh, să se poată um, îndeplini obiectivele până în 2021 și apoi să fie prelungite după 2021, dar nu sunt posibilități pentru flexibilitate Uh, pentru perioada posterioară, deci după 2021 și cred că aici trebuie să lucrăm ceva, mai ales când e vorba de contabilitatea specifică pentru produsele din lemn, este destul de complicat de făcut. Și sunt multe elemente subiective care trebuie luate în considerare în calcule. Mai e și un element de contabilitate care se referă la tulburările naturale, astfel încât statele membre să poată să nu țină cont de anumite efecte. Asta, să zicem, într-un uh, cadru normal, în, în niște limite normale. Am să mă concentrez pe raportul uh, colegei noastre. Biodiversitatea, după cum spune dumnea ei, acțiunile de atenuare trebuie să fie coerente cu politica de biodiversitate. Și aici ar trebui să ne gândim dacă este, ne gândim uh, să facem uh, o eficientizare de tipul amendamentului 10. Avem de asemenea um, Natura 20, siturile de aici, dacă le certificăm pe toate, o să fie imposibil. Cine o să le certifice? Trebuie să um, protejăm biodiversitatea și e nevoie de niște măsuri de adaptare. Că despre cercetarea um, atunci, uh, aici, um, raportoarea se referă la investiții în uh, observarea spațială și în ceea ce privește planurile pe termen lung, se propune un plan de acțiune din partea Comisiei pentru a spori uh, acțiunile pentru 2040, 50 și 70. Da, e bună ideea, dar trebuie să lucrăm um, un pic mai prudent. Statele membre abia pot să uh, vină cu planuri pe 2 ani. O secundă. Că despre transferurile între statele membre, flexibilitatea la 25%. Vreau să termin, trebuie să termin. Domnul președinte, v-am lăsat deja 3 minute. Îmi cer scuze. Haideți, o propoziție două ca să încheiați. Deci restricțiile de transfer între statele membre nu cred că se justifică. Nu înțeleg de ce se limitează la 25%, că despre acumulări între statele membre um, propunerea este de 5%, statele membre ar trebui să le folosească în totalitate atunci când doresc. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Cumpula Natri de la SND. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să-mi limitez intervenția la subiectele care sunt esențiale pentru comisia noastră, ITRE. Să vorbim aici despre inovație, energie, cercetare. Trebuie să ne uităm îndeajuns la posibilitățile de inovare, astfel încât uh, uh, posibilitățile oferite de păduri să fie folosite așa cum trebuie. Avem aici bioeconomia și eu uh, vreau um, să propun un amendament în care produsele din lemn să fie luate ca o categorie aparte. De asemenea, trebuie să ne uităm la uh, o înlocuire eficientă cu produsele pe bază de combustibili uh, fosili. Se potrivește foarte bine în cadrul legislativ al Uniunii Europene. Și apoi să ne uităm la mai multe utilizări ale produselor uh, uh, bio. Acest lucru este foarte important în multe state cu păduri, dar cred că e important și pentru statele care nu au folosit pădurile în mod sustenabil sau nu le-au folosit atât de mult. Mă refer la uh, Mm, celuloză și așa mai departe. Nu trebuie neapărat să tăiem uh, pădurile, dar să se poată face totuși uh, un tip de utilizare eficientă. Trebuie să mai ținem cont și de faptul că unele state au nevoie de terenuri mai întinse, însă altele sunt uh, acoperite în proporție de 75% de păduri. Cred că această legislație este un pic um, restrictivă cum că nu se poate face nimic mai mult. Da, se, poate, se pot planta copaci, trebuie să existe și um, opțiuni de împădurire mai bune. E destul de dificil. Unele state folosesc 85% dintre păduri, altele nu trebuie să ne, ne uităm la viitor la o utilizare durabilă a pădurilor. Trebuie să ne uităm așadar nu doar la ce se întâmplă acum, la posibilitățile în ansamblu. Eu astfel sper, sper că putem să lucrăm împreună la partea de transferuri pentru a avea un um, cadru um, forestier cât se poate de bun. Vă mulțumesc foarte mult. Colegul Federley, în numele ALDE. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și domnului raportor pentru acest raport, care reprezintă o bază bună pentru continuarea discuțiilor. Dosarul în sine este foarte important, bineînțeles, o parte foarte importantă a pachetului privind clima pe, clima pe care îl discutăm. Vreau să vă reamintesc uh, ce a spus um, IPCC în evaluarea sa. Dacă menținem sau includem uh, stocurile de uh, păduri recoltate, păstrăm um, o producție um, constantă um, va duce la o gestiune sustenabilă a silviculturii. Și cred că calculele, nivelurile de referință vor reprezenta elementul esențial, sigur. Vedem că gestiunea se face diferit în diferite părți ale Uniunii Europene și vedem că sunt tipuri de păduri diferite în unele mm, state avem uh, uh, parcele mici, uh, cu proprietari individuali, în altele guvernul deține mm, suprafețe mari. În Suedia avem un program care a fost aprobat în cadrul protocolului de la Kyoto, care a dus la creșterea suprafețelor de păduri. De aproape un secol ne-am tot crescut suprafața de păduri. Aș dori să uh, propun un amendament uh, pentru um, calcule în funcție de modelul suedez, care chiar este durabil și asigură creșterea biomasei, dar asigură și faptul că putem să folosim aurul verde din păduri în combaterea schimbărilor climatice. De asemenea, nivelurile de referință care sunt calculate ar uh, însemna să avem o creștere anuală de 9%, Asta înseamnă că până la urmă n-am mai avea decât uh, pădure. A trebuit să înlăturăm uh, terenurile arabile ca să putem să continuăm în continuare să cultivăm păduri. De asemenea, trebuie să ținem cont de cererea de, de produse care provin din păduri în funcție de starea economiei și de alte chestiuni. Trebuie de asemenea să ținem cont că s-ar putea să fie și niște cauze naturale, furtuni, incendii care ar putea să afecteze uh, cu totul calculele. Deci noi o să venim cu niște propuneri foarte concrete pentru că cred că ITRE poate să vină cu o contribuție foarte utilă la discuțiile care sunt acum în curs la Envi și la Agri. Mulțumesc. Acum uh, de la, Gre- de la Verzi, domnul Iamorov. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vreau să-i mulțumesc și raportoare pentru raport, care este o bază bună de discuții. Aș vrea să încep cu o serie de observații pe mai multe chestiuni deja menționate. În primul rând, aș dori să menționez că Sigur, regulamentul este foarte important, dar el nu reprezintă decât un element dintr-un pachet mai amplu de schimbări climatice și energie, de propuneri vizate, care vizează aceste subiecte. Deci noi trebuie să ne păstrăm atenția pe toate propunerile care sunt acum uh, pe masă, inclusiv cele care se referă la ESAR și altele. De asemenea, trebuie să ținem cont și de angajamentele pe termen lung ale Uniunii Europene, de carbonizare, acordul de la Paris, uh, cerințele acestuia și trebuie să încadrăm LULUCF în acestea să corespundă cu aceste obiective pe termen lung. Când vine vorba de LULUCF, chestiunile legate de climă și de biodiversitate sunt și ele foarte importante, pentru că sunt evident de neevitat și trebuie luate în considerare când vine vorba de păduri. Încă o chestiune foarte importantă este legată de normele de contabilitate și cred că trebuie în sfârșit să privim LULUCF, silvicultura, agricultura în într-un context uh, de contabilitate care să includă și alte tipuri de uh, suprafețe, astfel încât uh, sistemul să fie transparent. Cât despre mm, flexibilitatea și regulamentul ISR, e bine, trebuie să vedem exact care este nivelul acceptabil de flexibilitate și, în sfârșit, uh, cercetarea și dezvoltarea, care, bineînțeles, uh, este chestiunea cea mai importantă pentru Comisia ITRE, am observat faptul că în Statele Unite cercetarea și dezvoltarea legate de schimbările climatice vor fi subfinanțate și cred că acum Uniunea Europeană are ocazia să-și asume din nou rolul de lider în cercetarea și dezvoltarea în acest domeniu. E chiar nevoie de un angajament și de finanțare pentru că altfel o să vină chinezii. Mulțumesc! Thank you very much. On behalf of European Commission, uh... Mulțumesc foarte mult. Din partea Comisiei Europene, Simon Kay de la DG Climate. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. <laughs> Sunt uh, domnul Kay. Dar mulțumesc foarte mult și mulțumesc că v-ați dat ocazia să ascult și să particip la această uh, Uh, dezbatere uh, și cât de interesată este Comisia ITRE pe, de această temă, uh, evident în contextul mai larg al propunerilor discutate. Vă asigur că acest pachet pe care l-a propus Comisia încearcă să abordeze întru totul diversele interese și temeri exprimate de către Consiliu și de către părțile interesate pe parcursul procesului de consultare. Deci este într-adevăr un pachet și așteptăm uh, cu interes ca Parlamentul să se ocupe rapid și eficient de acest dosar. Ne dăm seama cât de importantă este tehnologia, cercetarea, dezvoltarea, Galileo și mai departe pentru această propunere. Și în amendamentele propuse sunt aspecte pe care le-am analizat și noi și cărora le acordăm atenție în elaborarea legislației pentru LULUCF. Știm foarte eh, cât de importante sunt aceste lucruri, legat și de toate celelalte servicii cărora trebuie să le acordăm atenție. Cel mai important însă trebuie, este faptul că ca regulile contabile să fie într-adevăr solide. Eh, Comisia a pornit de la regulile existente și le-a actualizat în conformitate cu perioada post-Kyoto, pentru a se asigura că într-adevăr corespund scopului și sunt solide. Deci asta trebuie să fie principala noastră preocupare și vedem, vom vedea apoi care sunt avantajele care afectează această zonă de politici. Mulțumesc! Da, mulțumesc. Dorea să spuneți uh, ceva, vă rog. Salos. Vreau să mulțumesc intervenienților pentru contribuțiile foarte interesante și la rândul meu o să-i transmit uh, raportoarei contribuțiile și o să o rog să um, încerce să găsească un consens bun, să avem un raport bun. Uh, ok, thank you. Foarte bine, vă mulțumesc uh, foarte mult. Termenul de depunere a amendamentelor, 27 martie 2017, votul în ITRE pe 11 mai. Deci 27 mai, termenul pentru depunerea amendamentelor. Martie, mă scuzați. La prânz. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și raportoarei care Uh, mă rog, nu este prezentă, dar vă mulțumesc celorlalți și raportorului din umbră. Acum, cooperarea pe piața unică digitală este următorul nostru uh, pe piața unică digitală. Raportorul uh, domnul Krasnedovski legat de propunerea de regulament publicată în septembrie 2016 că, cu același titlu, cooperarea pe piața unică digitală. După Uh, comunicarea Comisiei spre un model de întărire a cadrului de cooperare uh, S-a subliniat acțiunea uh, țintită și această viziune menită să modernizeze regulile actuale și abordarea actuală pentru a reduce uh, diferențele care există între regimurile de copyright ale statelor membre. Regula, de exemplu, 53 uh, și avem aici, pe fond, Comisia Iurii, iar uh, uh, colegul Krasnodevski acum uh, este invitat să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Deci, mulțumesc. Într-adevăr, această propunere de directivă s-a bucurat de mult interes. Nu m-am așteptat uh, să văd că această chestiune este atât de importantă pentru atât de multe lume. Uh, începând cu uh, uh, publicarea, am constatat acest lucru, printre părțile interesate, asociațiile de producători de filme, mass media, presa tipărită și așa mai departe și, evident, companiile furnizoare de servicii de internet. Ceea ce e foarte bine. Deci, iată, uh, o chestiune foarte interesantă pentru multe părți. Avem patru comisii care sunt uh, implicate, deci există oarecare concurență între ele. Prin urmare, după părerea mea, eu am încercat uh, să țintesc lucrurile și să nu mă împrăști foarte uh, foarte tare după ce am consultat secretariatul uh, comisiei. Deci m-am concentrat pe acele teme care au fost uh, recunoscute ca ținând de competența comisiei noastre. De exemplu, uh, data mining. Deci, știu că raportoare din umbră doresc să vorbească, să se refere la alte chestiuni dacă e posibil, în cadrul amendamentelor, dar să nu uităm nicio clipă care este mandatul și care sunt competențele comisiei noastre. Deci există diverse articole, cum ar fi 11 și 13, care sunt extrem de controversate din punctul de vedere al comisiei noastre. În ceea ce privește data mining, abordarea mea este foarte liberală. Sunt de acord cu comisia că pe lista obligatorie a utilizării să adăugăm uh, text mining și data mining. Dar am extins totuși grupul celor care ar trebui să primească acces. Uh, Comisia a propus să fie vorba doar despre oamenii de știință, Uh, institutele, instituțiile științifice, uh, dar asta nu reflectă situația de la ora actuală, pentru că avem uh, și multe întreprinderi în prezent care sunt implicate în cercetarea științifică. Deci această împărțire între activități științifice, profesionale, ca să spunem așa, și neprofesionale, e de fapt una artificială deoarece rezultatele uh, cercetării științifice uh, conduce de multe ori la câștiguri uh, financiare și comerciale. Deci strategia Uniunii Europene și a statelor membre este să conecteze, să lege mult mai strâns lumea comercială, lumea afacerilor și cercetarea științifică. Deci nu are rost să îngustăm prea tare acest lucru, în special pentru că dorim ca text mining și data mining să fie posibil uh, pentru toți cei care au dreptul legal de a o face. Deci dacă putem să folosim indexul din acea, din acea carte, de exemplu, uh, și situația este asemănătoare. La fel, în ceea ce privește uh, conținutul digital. Prin urmare, astea sunt uh, tendințele care există la ora actuală uh, și există această cerință care menită să, să ceară utilizatorilor să distrugă datele, ceea ce ni se pare o cerință extremă. Apoi, practica limitării în ceea ce privește softurile, deci utilizarea softurilor de către cercetători, credem că ar trebui să fie o opțiune deschisă. Mulțumesc, mulțumesc. Și acum, doamna Nibler de la PPE. Nibler. Mulțumesc. În primul rând, mulțumesc raportorului pentru aviz, pentru munca sa și pentru schimbul pe care l-am avut. Privește conținutul, propunerea este una din cele mai importante inițiative în această perioadă legislativă și trebuie să ținem uh, cont cu mare atenție de textul nostru. Propunerea comisiei a fost uh, echilibrată, chiar dacă pe alocuri recunosc că e nevoie de clarificare, însă în mare cred că propunerea echilibrată și ține cont de diferitele interese ale diferiților actori implicați. Se garantează deci un echilibru foarte bun. Raportorul și-a prezentat uh, modul în care a procedat, ceea ce mi se pare corect. Mă bucur că spuneți că vă limitați la lucrurile importante pentru Comisia uh, ITRE, deci cercetare și știință. Aici sunt de acord cu dumneavoastră. Sunt de acord când spuneți că data mining, titlul 2, este cel cu care trebuie să ne preocupăm aici în uh, comisia noastră. Și acum ajung la punctul concret. Nu pot fi de acord cu propunerea pe care o face raportorul. Dânsul propune ca excepția comisiei să fie aplicată nu doar instituțiilor de cercetare, ci și asupra instituțiilor uh, publice, private și chiar persoanelor individuale. Cred că asta merge însă prea departe o excepție generală pentru data mining, indiferent în ce scop, comercial sau necomercial, nu pot fi de acord cu așa ceva. Sigur că e important să promovăm inovația, a spus-o și uh, raportorul, dar oare tot ceea ce se pune la dispoziție gratuit e se pune la dispoziția tuturor. Există o piață pentru utilizare comercială, din ceea ce am auzit, și cred că e bine că la această excepție, unde să permitem data mining pe, pe texte, pe muzică, pe conținut creativ, să ne concentrăm strict pe cercetare. Cred că așa e corect și aș merge chiar un pas mai departe și aș spune uh, că să fie clar că vorbim doar de utilizarea necomercială. Însă n-aș extinde sfera de aplicare așa cum propunea raportorul. Aici suntem de păreri diferite. Să lăsăm excepția să fie o excepție. Să nu deschidem această posibilitate. Acesta este punctul meu și mă opresc aici. Mulțumesc, doamna Werner. Yes, uh, thank you, Chair, and thank you. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și colegilor vorbesc în numele colegei mele, Tereza, care nu a putut să participe la ședința noastră de astăzi. Teresa crede că acest text prezintă ocazia uh, ca să ne asigurăm că, într-adevăr, piața digitală funcționează pentru toată lumea și pentru industriile novatoare. Din acest motiv, ne concentrat, trebuie să ne concentrăm pe anumite aspecte, deschiderea extragerii de date și a textelor, eliminarea lacunelor digitale, îmbunătățirea transparenței și mai departe. Uh, crede că uh, această extragere a datelor și a textelor trebuie folosită în avantajul tuturor Trebuie să ne asigurăm că utilizarea acestora susține inovarea și cercetarea viitoare. Cercetarea europeană e una dintre cele mai bune din lume și colaborarea este semnul nostru distinctiv și își dorește ca lucrurile să rămână la fel. Cred că articolul 13 oferă o ocazie foarte bună pentru a ne asigura că cei care folosesc uh, dreptul de autor uh, își plătesc accesul, pentru că există foarte multe platforme care obțin niște profituri uriașe. Dar trebuie să creăm acel echilibru pentru a nu împovăra foarte mult platformele, pe de altă parte asigurând protecția celor care trebuie protejați și care trebuie remunerați. În ce privește articolul 14 și 16, Tereza vrea să se asigure că creatorii de conținut folosesc uh, date uh, corecte. Cum pot aceștia să uh, producă conținut de bună calitate dacă nu sunt și remunerați în mod adecvat și nu pot să renegocieze contractul. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că acești creatori primesc remunerația adecvate, în special în acele industrii în care activitățile lor sunt exploatate de mai multe ori. Acum, în legătură cu articolul 11, poziția noastră este foarte clară. Dacă dorim integritate jurnalistică, trebuie să ne asigurăm că ziariștii noștri sunt remunerați în mod adecvat. Vă mulțumesc foarte mult și Tereza își dorește să colaboreze cu raportorii și cu, cu raportorul și cu ceilalți colegi. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Michel Rivasi de la Vers. Madame Cornelia Ernst. Ja, vielen Dank. Um... Mulțumesc. Doamna Ernst, nu ni se pare un text prea fericit cel al Comisiei. mă, mi-e rușine de fapt că asta vine din partea unui comisar german care mai e propus și pentru un nou uh, mandat. E un, uh, o propunere insuficientă, iar textul uh, raportului nu schimbă prea multe. Ce criticăm? Într-adevăr, există aceste uh, licențe și ni se pare problematic dacă Comisia nu se ocupă suficient pentru interesele societății în era digitală. Mi se pare problematic, în special articolul 11, pe care dorim să-l ștergem, o spun uh, sincer. Ceea ce se uh, spune aici cu privire la acest drept, nu, mi se pare că e o cale greșită. Și protecția pentru 20 de ani, nu, este de fapt incredibil ce se propune. Ța trebuie să dispară, trebuie să milităm pentru asta. Și cred că doamna raportor din comisia principală are idei uh, principale, o sper cel puțin. Um, Apoi articolul 13 nu poate rămâne așa cum este, raportorul l-a modificat un pic, dar nu știu dacă e suficient, ar trebui discutat. În orice caz, avem, vedem probleme pentru platformele libere și o problemă și pentru libertatea de exprimare. Ar fi La articolele 11 și 13 mai e mult de lucru, altfel e totuși una din cele mai importante reforme cu care uh, lucrăm aici în acest mandat, în această comisie și totuși uh, pare să fie un mare rateu pe care ne-l putem permite. Există multe critici din toate țările Uniunii Europene, s-au uh, exprimat îngrijorări majore și nu cred că putem merge uh, pe ce propune Comisia fără să ne opunem. Mulțumesc. Speakers, uh, Mr. Eller. Vor Ernst, dass ich meinem Leben noch mal lebe, dass so Să văd, să aud stânga că vorbește pentru capitalul american, că sunteți împotriva uh, acestei noi lumi. Se pare că totul se schimbă, e incredibil. În aceste domenii în care lucrăm, am spus-o, am spus-o foarte bine, știința o spune, că cercetările să fie excluse de data mining, dorim să dăm această posibilitate cercetătorilor și universităților, dar nu vrem ca organizații comerciale precum Google Research sau Ford la Frankfurt, care nu avem nimic împotriva lui Ford, dar care strânge gratuit, astfel creează de bază de date pe care apoi le vinde. Se pot achiziționa astăzi baze de date complete fără ca deținătorii de drepturi să primească ceva în schimb. Stricăm astfel publicațiile, ziarele, uh, nu mai protejăm pe cei care au făcut un efort intelectual. Mi se pare de-a dreptul grotesc acest lucru și să trimitem asupra societății civile. Știm foarte bine cum lucrează Google și Amazon și ce lobby își fac și marile concerne. Și acum, dintr-o dată, să vorbiți pentru, ca și în numele unor dezmoșteniți este totuși um, fascinant. Aduc aminte ce a decis Parlamentul deja împreună cu Comisia de Cultură. Am ținut cont de faptul că industriile creative sunt diverse și compuse desigur și din mulți uh, de companii mici, autori, uh, oameni de știință, publicații și așa mai departe și cât de importante sunt pentru economia europeană. Și acest model economic și recunoașterea dreptului de proprietate intelectuală nu se poate să lăsăm la latitudinea firmelor să facă bani de pe aceste date fără să-și onoreze uh, proprietarii tăiem astfel o ramură economică în Europa care totuși face 7% din PIB și foarte legată de multe companii mici, de autori și de oameni de știință. Deci nu ar trebui să răsturnăm proporțiile. Noi apărăm drepturile legitime ale autorilor care sunt mult mai slabi decât cei mari uh, care au mijloace mari IT la dispoziție, care vin ca și cu un aspirator de date și culeg aceste date pe care apoi le vând, fac bani, fără a ține cont de drepturile celor mai slabi. Mulțumesc. Very much and Madam uh, eh, Mr. Blanco Lopez, the floor is yours. Blanco Lopez. Vă mulțumesc, domnule președinte propunerea raportorului se concentrează pur și simplu pe data mining, care e tehnologie fără, sigur, care este foarte de mare interes, dar eu sunt de acord cu accentul pe care îl pune comisia, care e mai echilibrat. Și nu îmi place la fel de mult propunerea raportorului. Propunerea de directivă are alte interese în alte aspecte pe care raportorul nu le tratează dar pe care le-am discutat în această comisie. Mă refer concret la faptul că directiva ne oferă ocazia de a discuta despre o chestiune cheie, cum ar fi nevoia de a vorbi despre transferul de valoare. Acest Parlament deja s-a pronunțat în acest sens în rapoarte cum ar fi strategia pentru o piață digitală unică sau cea privind industriile culturale și creative sau, de exemplu, introducerea unui drept inalienabil pentru autorii audiovizuali, astfel încât să primească o parte corectă pentru munca lor, cum ar fi um, um, exemplul legislației spaniole care recunoaște acest drept. Uh, cred că sunt multe de făcut încă și eu o să vin cu o serie de amendamente în sensul celor pe care tocmai le-am menționat. For your remarks. And... Mulțumesc pentru observații și în numele Comisiei, doamna Agata Durban de la DigiConnect. Mulțumesc. Mulțumesc uh, raportorului pentru munca depusă pe acest proiect și tuturor celor care au participat la această discuție interesantă. Propunerea noastră despre data mining a fost făcut pentru a ține cont de nevoile cercetătorilor și a cercetării în general. Credem că e o abordare științifică cu care venim aici. E o propunere care merge dincolo de regulile actuale de copyright în Europa, dar și pe, dincolo de multe alte legi naționale. Uh, Aș dori să clarific că în această propunere includem și parteneriatele public-private și nu distingem între scopuri comerciale și necomerciale. Vorbim de nevoile întreprinderilor de cercetare, însă nu distingem între utilizare comercială și non-comercială. În același timp, e important să nu atingem piețele care funcționează bine și licențele care funcționează bine. Și de aceea avem anumite îngrijorări cu privire la extinderea domeniului de aplicare, așa cum o propune raportorul. Asta ar putea afecta buna funcționare a pieței și a sistemelor de licențiere existente. Și de aceea facem cunoscute aceste îngrijorări acum. Mulțumesc pentru observație. O discuție foarte interesantă. Iată că până și la ITRE există diferite păreri. Trebuie să luptăm cu Comisia Jurii și altele. Ce părere aveți? Discuția îmi confirmă părerea mea, spre domnul Krasnodebski, atâtea argumente diferite și atâtea diferențe încât Până și în comisia noastră nu suntem cu totul de acord. Am spus că articolul 11 e controversat, 13 de asemenea și nici nu m-am referit la ele pentru că asta depășește competența Comisiei ITRE. Însă aș dori să-mi apăr poziția. Am vorbit despre această situație, am spus uh, la ce mă gândeam. Sigur, toată lumea are o perspectivă proprie. Eu mă uit la această situație din perspectiva oamenilor de știință. Dacă avem acces legal la conținut, l-am plătit, dar nu-l putem vizualiza cu mijloace electronice, situația e absurdă. Și mă gândesc la următoarea situație. Cineva a cumpărat conținut indiferent că e om de știință sau uh, avem în Germania oameni de știință așa numit privați care au contribuit mult la știință, deci de ce cei din afara instituțiilor de știință n-ar putea și ei să facă data mining? De ce ar trebui să plătească suplimentar? Nu înțeleg situația se aseamănă și la utilizarea comercială și necomercială. E greu de, de fapt, imposibil de, de diferențiat majoritatea cercetării ar trebui, apoi rezultatele cercetării ar trebui folosite în industrie. Înțeleg rezervele dumneavoastră, dar avem un întreg sector. Înțeleg că doriți să apărați industria, revistele, editurile, în care un model de afaceri se bazează pe fonduri publice. Majoritatea oamenilor de știință din Europa sunt finanțați public. De multe ori folosesc deci acest copyright pentru a limita accesul la conținut care e important și util important să ajute uh, știința să se dezvolte sau să se creeze conținut. De deci, nu sunt împotriva unei abordări liberale aici. Vă aduc aminte că termenul limită pentru amendamente 28 martie, votul în ITRE pe 11 mai, E doar un aviz Votul la jurii, din câte știu, va fi în iulie. Vă rog să luați loc. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, Uh, well, moment. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, I've got... Dragi colegi, doamnelor și domnilor, am o informație tristă de comunicat. Vă rog să luați loc. În urmă cu exact uh, un an am trăit cu toții cei care lucrăm la Bruxelles 4-5 zile pe săptămână sau care trăim, cei care trăim aici, orașul nostru totuși, am trecut prin atacurile teroriste teribile, exact în urmă cu un an dimineața zilei de 22. Toată lumea își aduce aminte de acea zi și aș vrea să ne gândim la victimele atacurilor teroriste din 2016 și în acest sens să dăm dovadă de solidaritate cu familiile lor și între noi. Cred că cel mai bun mod pentru a da dovadă de această solidaritate este să ținem un minut de reculegere. please uh, put your cards into the slot. At the beginning we've got, we will... Vom uh, face un vot de test, așa cum uh, facem de obicei. Deschid votul acum. Vă rog să folosiți butonul verde sau roșu sau galben. A votat toată lumea? Închidem votul. Și pare să funcționeze. Să trecem deci la vot. Lista de vot, proiect de raport cu privire la propunere cu privire la participarea Uniunii într-un parteneriat de cercetare și inovație în zona Mării Mediterane, numit PRIMA. Doamna Sofia Sacorafa din partea GUE este raportor. Primul compromis. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 110 pentru, împotriva, abțineri, respins. NV15 pentru, împotriva, haideți să-l verificăm. NV15 Închid votul. Respins. Compromisul 2. Pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 115. Pentru, potrivă, țineri respins. NV 18 pentru, potrivă, abțineri respins. 21, NV 20 împotrivă se acceptă. 1, 2, 6 pentru, potrivă, abțineri respins. 1, 2, 8 pentru, potrivă, obțineri respins. 22 pentru, potrivă, obțineri se adoptă. 23 bloc, 23, 24, 30, până la 30, apoi 40, 41, 42, 43, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm în bloc de la 1 la 9, 1 9 7 și NV22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV23 pentru, împotrivă, să verificăm. NV23, închid votul. Se adoptă. NV24 se acceptă. 130 pentru, potrivă, abțineri, respins. 31 pentru bloc NV1, NV25 și 26 pentru, potrivă, abțineri, respins. 31 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru verificăm, 31, 31 verificăm. Închid votul. Se acceptă. 32 pentru potriva abținere se adoptă. 131 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. NV28 pentru, potrivă, verificăm. NV28, închid votul. Respins. 132 pentru, potrivă, abțineri se acceptă. Compromisul 3 pentru potrivă abțineri se adoptă. NV36 pentru 36 pentru împotrivă abținere respins verificăm verificăm NV36 NV36, închid votul, respins. 162 pentru împotrivă abțineri respins. Da, verificăm și pe acesta. 162 verific 162 închid votul Respins. NV40 pentru, împotriva, verificăm. NV40 așadar. Închid votul. Respins. O, 167 împreună cu un amendament oral. Înțeleg că toată lumea e de acord cu privire la amendamentul oral. Din câte știu, votăm așadar 167 împreună cu amendamentul oral. Pentru, împotrivă, abțineri. Se acceptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 185 și 186 împreună pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. NV44 pentru, potrivă, abțineri, respins. 188 în bloc, 44, 45, 188, 189, le vedeți. Le vedeți pe toate. Pentru, împotriva, abțineri. Se acceptă blocul 3, 1, 9, 2 și celelalte, să împreună 1, 9, 2, 200, doar acelea două, 2 și 200, Două amendamente așadar în bloc. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. NV49 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 145 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 52 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 53 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, NV1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 56 pentru, împotrivă, Verificăm. 56. Verificăm. Am închis votul. Se acceptă. 56 e acceptat. Vă rog. NV45 spune vorbitorul. cred că am ratat NV45 când am votat. NV45 Picase pagina 17. Cade pentru că am acceptat blocul 2. Găsiți votul în bloc 2, NV, pagina 16. Să se acceptă și spune acolo că 45 cade dacă blocul 2 va fi acceptat. Bine, mulțumesc. Cincizeci se adoptă. 58 uh, pentru, împotrivă, abține, respins. 59 pentru, 58, verificat. Începem de la început. 58 pentru, împotrivă, abțineri, respins, clar. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se acceptă. NV3 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 60 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm 60. Am închis votul respins. 3. Pentru. Potrivă. Abțineri. Verificăm. Amendamentul 3. Închid votul. Respins. 61 pentru împotrivă, abțineri, respins. 63 pentru, potrivă abțineri, respins. 62 pentru, potrivă abțineri, respins. 69 pentru, potrivă abțineri, respins. 7, NV7 pentru, potrivă abțineri, respins. Verificăm. NV7. NV7. Închid votul. Adoptat. Mulțumesc. Foarte bine. NV8 pentru potriva obținere. Verificăm. NV8. Închid votul. Se acceptă. 72 pentru, potrivă, abțineri se acceptă, 73 și Envi 9 împreună pentru, potrivă, abțineri se acceptă, 7 pentru, potrivă abțineri se acceptă, 74 pentru, potrivă abțineri se adoptă, 75 pentru, potrivă abțineri 75 verificăm. Închid votul. Respins. 76 pentru, împotrivă, abțineri se acceptă. 77 pentru, potrivă, abțineri se acceptă. 78 pentru, potrivă, abțineri se acceptă. 79 pentru, potrivă, Verificăm. 79. Am închis votul. Respins. 80 pentru. Potrivă. Abțineri. Verificăm. 80, așadar. Amendamentul 80. Închid votul. Respins. 82 pentru, potriva, obțineri se adoptă, 87 pentru, potriva, obțineri. Verificăm, 87, închid votul, se acceptă, 83 cade pentru că am adoptat 87. 84 pentru potrivă abțineri respins. 89 pentru potrivă abțineri verificăm 89. Închid votul. Respins. propunere de compromis 7 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 90 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 9 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm amendamentul 9. 9, amendamentul 9, închid votul. Se acceptă 94 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. Și mergem la două amendamente, 95 și 96 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 97 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 98 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 99 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 100 pentru, împotriva, abțineri, respins. 101 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 103 pentru, împotriva, abțineri, se acceptă. 104 pentru, împotriva, se acceptă. 105 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. NV13 cade și mergem mai departe. Referirile 47, pen, verificăm electronic. 47, am închis votul. Un vot prea mult în plus de la PPE. În continuare, un vot în plus. Acum e în regulă. Mulțumim. Ați știut ce faceți, era la un vot diferența. Se acceptă 48 pentru Potrivă, țineri se adoptă. 49 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 50 pentru, potrivă, țineri se adoptă. Supunem la vot întregul document. Închid votul pentru proiectul de raport. 55 pentru, 7 împotrivă și pentru negocierile interinstituționale vă rog să votăm. Mulțumesc, închid votul. 59 pentru, 1 împotrivă. Mulțumim, doamne raportor, tuturor celor din umbră, dragi colegi. Să mergem mai departe la următorul vot. Mm, on binding annual greenhouse gas emission reduction. Este vorba de reducerile obligatorii ale emisiilor de către statele membre între 2021-2030 pentru o Uniune a Energiei rezilientă. Oh, oh, It is effort sharing regulation. E vorba de regulamentul privind împărtășirea eforturilor. Raportorul nostru este Benedict Iavor. Trecem la voturi. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 79. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri Uh, abțineri se respinge. 8. Pentru. Împotrivă. abține, se adoptă. 81. Pentru. Împotrivă. abține, se respinge. 82. Pentru. Împotrivă. Verificăm. La 82. Închid vodul. Se respinge. 83. Pentru. Împotrivă. abține, Verificăm și aici. 83. Verificăm. Deschid votul. Haideți să o luăm de la capăt. Începem acum să votăm, încă o dată. O luăm de la capăt. 83. Închid votul. Se respinge. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trebuie să verificăm la compromisul 2. Bine, verificăm. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 96, apoi 154 și 159. Sunt trei amendamente pe care le văd împreună. Pentru, împotrivă, verificăm. Verificăm la cele trei amendamente. Închid votul. Se adoptă. Trecem la compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Încă o dată. Scuze, colegi, trebuie să votăm amendamentul 97. După ce am votat cele trei amendamente împreună, acum votăm amendamentul 97, nu compromisul. Deci amendamentul 97, pentru. Împotrivă. Abține, se respinge. Compromisul 3, pentru. Împotrivă. Abține. Să verificăm la compromisul 3. Închid votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 122. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Da, verificăm la 122. Am închis votul. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 106 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 111 pentru, împotrivă, verificăm la 111. Închid votul. Se respinge. 112 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 114 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm la compromisul 4. Închid votul. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 140. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 141. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 142. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 7. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 145 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 146 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 147 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21 pentru, de fapt 21, 149, 150, 171, patru amendamente în bloc. Pentru, împotrivă, abțineri se resping. 151. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 157. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 158. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 8. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 9. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 24. Pentru. Împotrivă. Verificăm. La amendamentul 24. Am închis votul. Se adoptă. 25. Pentru. Împotrivă. Verificăm și aici, de la 25. Am închis votul. Se respinge. 167 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Am închis votul. Se respinge. 26 pentru. Împotrivă. Verificăm. La 26 am închis votul. Se adoptă. 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm la 27. Am închis votul. Se adoptă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 Haideți să verificăm. E vorba de un compromis, totuși. S-a închis votul. Se adoptă compromisul 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6. Pentru, împotrivă, Verificăm. La amendamentul 6 am închis votul. Se adoptă. Haideți, ne facem o dată. Bine, bine. Vorbeam de amendamentul 6. Vă mai trebuie timp, din câte înțeleg. O luăm de la capăt. Vă rog, O luăm de la capăt. Amendamentul 6. A votat toată lumea? Închid votul. Se adoptă. 65 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 64 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Mulțumesc. Închid votul. Se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, nu a fost, nu a fost clar. 67. 66 devine aduc 67 așadar îl votăm. Am închis votul. Se adoptă. 68 pentru. Împotrivă. Nu votați, colegi, nu văd nimic. Nu votați. Amendamentul 68 pentru. Împotrivă. Să verificăm. Îmi pare rău. Închid votul. Respins. Se respinge. Compromisul 14. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 15. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Votul final, prin apel nominal, întregul raport. Deschid votul. Închid votul final. 35 de voturi pentru, 28 împotrivă. Se adoptă raportul. Trecem la următorul de pe ordinea noastră de zi. Este vorba de standardele europene, um, implementarea regulamentului 10.025. Uh, Raportor Hans Olaf Henkel. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 2. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. I close the vote. Închid votul. Se respinge. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Vă rog să votați, dragi colegi. Compromisul? Nu, amendamentul 9. Închid votul. Se adoptă. 10. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 11. Pentru. Împotrivă abțineri, verificăm, să fim siguri. 11. Închid votul. Se adoptă. 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. A trebuit să verificăm la 12. Verificăm. Se adoptă. 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Am închis votul. Se respinge. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14. Pentru, 40 pentru împotriva abțineri se adoptă, 25 pentru împotrivă abțineri se respinge, 26 pentru împotriva abțineri se adoptă, 28 pentru împotrivă abțineri se adoptă, compromisul 4 pentru împotrivă abțineri se adoptă, compromisul 5 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 45. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 55. Pentru. Împotrivă. Verificăm. La 55. Am închis votul. Se respinge. 56 pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. 57 pentru. Împotrivă. Verificăm la 57. Închid votul. Se respinge. 60 pentru. Nu, 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, verificăm. La 109. Închid votul. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri, Haideți să verificăm. 72 pentru. Verificăm. Închid votul. Se respinge. 74. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 75. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Adăugirea la compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm această adăugire la compromisul 8. Închid votul. Se respinge. 83 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 92 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 120 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 102 pentru. Mă scuzați, domnul președinte, 90 și Amendamentul 100 pentru împotrivă abțineri. Nu trebuie să verificăm. La 100. Am închis votul. Se respinge. 101. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 102. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Adăugirea la compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 106 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. La 107. Am închis votul. Se respinge. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 114 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 115 pentru, împotrivă, verificăm la 115. Am închis votul. Se adoptă. 116 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 118 pentru, împotrivă. Verificăm la 118. Am închis votul. Se respinge. 119 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 125 pentru. Împotrivă. abțineri se adoptă. 126 pentru. Împotrivă. abțineri se adoptă. 127 pentru. Împotrivă. se adoptă. 128 pentru. Împotrivă. abțineri se respinge. 129 pentru. Împotrivă. Verificăm la 129. Am închis votul. Se respinge. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și votul final, prin apel nominal, am deschis votul. Am închis votul. Avem unanimitate. Incredibil. Felicitări domnului raportor Henkel și raportorilor din umbră, tuturor colegilor. Și avem ultimul, ultimul vot de astăzi. Avem un aviz privind agenda europeană, privind economia colaborativă. Raportor este domnul Dario Tamburano against Compromisul 1 pentru, împotrivă, excepții se acceptă. Compromisul 2 pentru, se acceptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se acceptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri să acceptă compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri să acceptă compromisul 5 pentru, se acceptă 31 pentru, împotrivă, se acceptă compromisul 6 pentru se acceptă și compromisul 7 pentru se acceptă, 47 pentru împotriva abțineri se acceptă, 49 pentru împotriva abțineri se acceptă, compromisul 8 pentru împotriva abțineri se acceptă, compromisul 9 pentru împotriva abțineri se acceptă, compromisul 10 pentru împotriva abțineri se acceptă, compromisul 10 e 11 mă, se acceptă, compromisul 12 se acceptă. Și acum 74, cine e pentru, împotriva, abțineri, se acceptă. Compromisul 11, pentru, împotriva, abțineri, se acceptă. 87, partea a doua, la pagina 9, partea a doua, 87, partea a doua, cine e pentru, împotriva, abțineri, acceptă, 90, cine e pentru, împotriva, verificăm electronic, la 90, și am închis votul, se acceptă. Compromisul 13. Cine e pentru? Împotriva abțineri se acceptă. 100. Cine e pentru? Împotriva abțineri se acceptă. Compromisul 14. Pentru împotriva abțineri se acceptă. 109. Pentru se acceptă. 111. Pentru se acceptă. Și votul final. Vot electronic. Nu doar cu privire la acest raport, ci la întreaga votare și cu asta am închis votul 53 pentru și 4 împotriva. Mă mulțumesc tuturor, mulțumesc și raportorului. Și cu asta vă propun să trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi.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 Uh, uh, Dragi colegi, am dorit să începem în două, trei minute, așa că vă rog să luați loc și să încetați discuțiile cu voce tare și aș prefera să rămâneți aici, nu să plecați.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 Uh, uh, uh, Dragi colegi, am rugat un membru senior al comitetului nostru să prezideze ședința Comisiei ITRE, deoarece sunt nevoit să plec în altă parte. Așa că îi mulțumesc foarte mult lui Paul Rubic care a venit și va prelua prezidarea comisiei noastre. Mulțumesc, Paul! Da, mulțumesc, domnule președinte. Uh, und e, nu datorită vârstei, ci a experienței și mă bucur că experiența contează în Parlamentul European. Mă bucur că avem o dezbatere aceasta atât de importantă despre codul de comunicare electronică. Un pas foarte important spre piața unică digitală. <clears throat> și mă bucur că Villa de Castilio este raportoare. Pilar lucrează de mult timp în acest uh, domeniu, la agendei digitale. Avem 40 de minute în total pentru această dezbatere și aș da direct cuvântul lui Pilar <clears throat> ca raportor pentru PPE are 5 minute la dispoziție pentru a ne prezenta acest subiect pe care îl așteptăm cu mare interes. Pinar, ai cuvântul. Uh, thank you, thank you very much, uh, um, dear chair. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Dragi colegi, o să încep prin a sublinia ideea că toate aceste fapte care demonstrează că piața s-a schimbat. Au apărut noi jucători pe piață, iar consumatorii și întreprinderile se bazează pe aceste servicii de date. În consecință, conectivitatea și lungimile de undă înseamnă o capacitate foarte, înseamnă rețele cu capacitate foarte mare de care este nevoie. Dar investițiile necesare sunt estimate la 400-500 de miliarde, dintre care 90% trebuie asigurate de furnizori. Asta înseamnă că trebuie să asigurăm uh, previzibilitatea și uh, asumarea unor investiții pe termen lung. În acest sens, propunerea Comisiei cu privire la infrastructură este cea mai bună abordare, după părerea mea. Reglementarea uh, concurenței trebuie să prevadă toate cele necesare pentru a asigura această infrastructură și tip de rețele. Și acum o să mă concentrez pe anumite aspecte. În ceea ce privește accesul, trebuie să vă spun că această abordare concurențială, bazată pe putere de piață puternică, trebuie să rămână esențială. Prin urmare, întregul instrumentar de obligații, de transparență pentru a trebuie să rămână la îndemâna um, autorităților de reglementare naționale, dar susțin propunerea Comisiei conform căreia obiectivele actuale sunt cuprinse în noul obiectiv de conectivitate. Și în acest context am introdus o propunere legată de remedii, de procesul de revizuire a pieței, pentru că cred că să avem o piață foarte dinamică, prelungirea la 5 ani ar putea să conducă la uh, reglementări care merg mai departe decât este nevoie. Deci, în aceste piețe, credem că ar trebui să se facă analize uh, frecvente. La ora actuală le avem la trei ani. Apoi, în ceea ce privește serviciile geografice, cred că impunerea de obligații operatorilor de a face previziuni de investiții și penalizări posibile, e bine, după părerea mea, e o măsură disproporționată și nu ține seama suficient de deciziile de investiții bazate pe piață în legătură cu obligațiile, susțin extinderea lor pentru a asigura o, dez, o extindere a rețelei în zonele mai puțin populate. Dar acest lucru nu trebuie să se uh, aplice acolo unde investițiile ar fi compromise. Și, în fine, trebuie să subliniez că susțin soluțiile de piață pe bază de acorduri comerciale în ceea ce privește investițiile uh, și uh, accesul și ori de câte ori este posibil uh, pe bază de concurență. Și acum să vorbim despre spectru, care reprezintă o sursă esențială. Și aici susțin întru totul poziția constantă a Parlamentului European din ultimii 10 ani. Tot aici susțin în continuare durata minimă a licenței pentru a încuraja dezvoltarea mai rapidă a rețelelor avansate. Uh, durata crescută este guvernată de cerințe mai riguroase, ceea ce înseamnă că spectrul să fie folosit eficient și eficace pe baza mecanismului use it or lose it pentru a garanta, a garanta utilizarea optimă pentru a asigura că condițiile de respectare a drepturilor individuale nu sunt schimbate fără acordul părților. Și pentru a ne asigura că totul se bazează, întotdeauna ne bazăm pe o bună evaluare a condițiilor de piață. Și, în fine, pentru a îmbunătăți coordonarea statelor membre, propun să întărim rolul grupului de politici privind spectrul. În ceea ce privește rețelele de mare capacitate, de păstrarea definiției propuse de, comisii, de comisie, e bine, recunosc că este nevoie într-adevăr de cea mai înaltă tehnologie pentru a îmbunătăți și răspunde nevoilor viitoare, Cred așadar că neutralitatea tehnologică cu privire la aceste rețele trebuie să rămână un principiu de bază. Dacă eh, dorim să avem o legislație de bună calitate și propun aici să avem o definiție dinamică bazată pe capacitatea rețelelor de a răspunde nevoilor și cererii, și care să fie legată de eh, parametrii de performanță. Apoi, propun ca toate serviciile de comunicație electronice să fie incluse în acest prag. Eh, deci, asta este, domnule președinte și dragi colegi, eh, scurtul rezumat al proiectului meu de aviz. Și Acum aștept cu nerăbdare să vedem uh, care este părerea dumneavoastră cu privire la acest subiect. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Pilar, și acum urmează raportorii din umbră și uh, da, mulțumesc foarte mult uh, raportoarei pentru o activitate uh, profesională pe care a făcut-o în legătură cu principiile și calea de urmat. Cred că avem aici uh, un dosar foarte strategic și care cuprinde măsurile de care avem nevoie pentru a ne atinge scopul. Deci ce vorba de acest cadru necesar pentru a atinge aceste obiective. Pentru că altfel nu putem să construim o economie bazată pe eh, date. Deci infrastructura este foarte bună. Credem că investițiile bazate pe concurență și reglementările eh, respective trebuie să meargă împreună. Pentru că de cele mai multe ori apar uh, situații de uh, inovări uh, destructive care au consecințe. Dar cred că trebuie să ne concentrăm mai mult pe utilizatorul final, pe IMM-uri, dar și pe, pentru industria. Dacă E vorba să schimbăm o serie întreagă de lucruri, de exemplu să trecem la mașini electrice, avem nevoie de infrastructură. Deci înțeleg motivația comisiei eh, care se concentra pe eh, rețelele de mare viteză. Dar vreau să întreb raportarea care este noua ei definiție pentru aceste rețele de mare capacitate. Eh, mă tem că această legislație riscă să nu susțină investițiile în ceva, să spun, vechi. Știm însă că diversele țări au situații diferite, dar nu putem accepta ca unele dintre ele să rămână și mai mult în urmă. Dacă Uh, ai o țară muntoasă, atunci uh, sigur că este dificil să ai astfel de rețele, dar înțeleg pentru Letonia, Lituania, uh, România că au posibilități foarte mari în această, în această privință. Iar în ceea ce privește spectru, raportoarea a spus că este nevoie mai multă nevoie pentru noile tehnologii dar acele amendamente care afectează împărțirea poverii, uh, deci vreau să știu uh, ce măsuri detaliate gândiți uh, în legătură cu spectru în viitor. Mulțumesc foarte mult, domnul Toșanevski, acum de la ECR și vreau să-i mulțumesc pentru realegerea sa ca vicepreședinte. Da, mulțumesc foarte mult, inclusiv pentru sprijinul uh, personal. Sper să fiu în măsură să-mi aduc contribuția la lucrările acestui comitet și acestei platforme foarte importante. Apreciez și eu uh, foarte mult uh, raportul uh, profesional pe care l-a făcut Pilar pe această temă foarte complexă și foarte tehnică. Deci avem această sarcină complexă uh, de a asigura stabilitatea legislativă și conectivitatea în legătură cu evoluția în viitor a rețelelor. A analiza măsurile propuse de comisie, și știm că este foarte competentă în acest uh, domeniu. Sigur, am uh, o serie de comentarii uh, cu privire la anumite soluții pe care le-aș prefera. În primul rând, noul concept de rețele de mare capacitate. Trebuie să găsim aici o cale de urmat ambițioasă, dar și realistă Pilar vine cu niște soluții interesante în ceea ce privește o mai bună neutralitate tehnologică, care e foarte importantă. Am însă oarece îndoieli cu privire la definiția utilizării nelimitate. Cred că va trebui să dezbatem pe această temă. Iarăși o soluție interesantă în ceea ce privește analiza pieței. Eu aș prefera să prelungim perioada dintre analiza, de, anumita, analiza pieței de la 2 la 5 ani, dar și ceea ce propune raportoarea este interesant. Aș fi însă mai prudent în ceea ce privește investițiile uh, în modele pentru operator. Cred că trebuie să avem o abordare mai neutră și mai echilibrată pentru a nu sta în calea unor uh, investiții și pentru a nu compromite concurența. Dacă uh, Exist, există o serie întreagă de îndoieli cu privire la anumite măsuri, pentru că mă întreb în ce fel Comisia va reacționa la situații anume, deoarece nu există un model în general. Mă mai interesează și alte dispoziții Nu credem că este nevoie să uh, elaborăm niște soluții obligatorii la articolul 63. Uh, grupul nostru este de obicei mai sceptic în ceea ce privește aprofundarea armonizării în acest domeniu. Cât privește durata licenței și prelungirea la 25 de ani, mi se pare prea mult și uh, prea inflexibil Așadar, aștept cu mare interes dezbaterea acestui raport. Mulțumesc! Mulțumesc. Următorul vorbitor, doamna Calas, din partea ALDE. For the, uh, report. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și raportoare pentru acest uh, raport, care e o treabă serioasă, nu o să intru în detalii, dar prioritatea grupului meu legată de revizuirea de către Comisia acestui cadru este aceea de a aprofunda această piață. Deci, în primul rând, e vorba de concurență pentru a încuraja investițiile în rețele. Asta este obiectivul principal. Pentru rețelele fixe, situațiile sunt în continuare naționale și chiar locale. Prin urmare, e nevoie de flexibilitate și cred că atât pentru servicii și pentru spectru, care sunt în esență mult mai transfrontalieră, lipsa unei piețe unice e mai degrabă o chestiune de opțiune politică decât tehnologică sau geografică. Deci, cred că trebuie să fim mai ambicioși. Cât privește obiectivele cheie ale codului, sunt de acord cu Comisia că rețelele de mare capacitate sunt esențiale, dar nu văd cum acest lucru se poate face în absența concurenței. Respectarea concurenței, infrastructura sunt necesare dacă avem jucători care sunt uh, activi pe piață. Dacă uh, raportorul decide să treacă la, de, uh, la bungling, atunci nivelul nostru de reglementare ar fi mai redus abordarea nouă propusă de raportoare cu privire la rețelele de mare capacitate. Încercăm încă să înțelegem, de fapt, ce implică asta pentru restul rețelelor, având în vedere că avem de-a face aici cu un obiectiv cheie care trebuie urmărit din multe perspective. Se pare de asemenea să implice titlul că singurul fel în care se poate investi în aceste rețele este co-investiția. E bine, nu sunt de acord cu treaba asta. Cât privește spectru, am înțeles că raportoarea propune extinderea la 30 de ani. Nici cu asta nu sunt de acord pentru că înseamnă să ne blocăm Uh, singuri, în timp ce tehnologia evoluează respectiv uh, rapid cu privire la utilizarea uh, spectrului. Și, în fine, cât privește serviciile, raportarea nu a contestat definiția, deși o serie parte de reguli legate de servicii țin de anumite competențe și există o serie întreagă de interoperabilitate care merită să fie lămurite, în special pentru ca codul să fie în uh, conformitate cu directiva privind conținutul digital. Așadar, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, colegul Raimond, Mulțumesc. Sunt de acord că e un uh, text foarte important și sunt de acord că raportorul și-a făcut treaba foarte bine. Amendamentele îmbunătățesc mult textul, îmbunătățesc textul comisiei și ar trebui să mergem în această direcție. Am câteva observații. În primul rând, definițiile pe care le dă comisia, ce înseamnă astfel de servicii recon, astea sunt depășite. Avem nevoie de definiții noi, precise, să le adaptăm situației actuale și care deocamdată nu se găsesc în uh, amendamente. Ar trebui să lucrăm în acest sens ca să avem o înțelegere comună, să știm ce dorim să reglementăm. Altfel, influențăm servicii pe care nu le avem în vedere. Cât privește infrastructura și serviciile, competiția ar trebui să se concentreze pe infrastructură mult mai mult decât partea de achiziții. Trebuie să ne concentrăm mai mult pe această parte. Raportul nu face în momentul de față și ajung și la al treilea punct, drepturile utilizatorilor. Întreaga industrie trece la integrare verticală și acum trebuie să vorbim și de drepturile utilizatorilor, industria telecom, ce se întâmplă cu data, ce permitem să se întâmple cu datele, cum se folosesc acești uh, termeni și condițiile. Trebuie să lucrăm mai în detaliu pe această parte. Nu sunt convins că o durată mai lungă ar duce la mai multă competitivitate și la avantaje mai mari pentru utilizatorii finali. Este doream să discut acum, să vă spun, că nu sunt încă convins că avem nevoie de licențe pe termen mai lung. Mulțumesc! Mulțumim! Și acum ceilalți vorbitori, câte un minut. Începem cu Blanco Lopez. Muchas gracias, presidente. Yo también quiero... Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să-l să o felicit pe raportoare pentru cât de repede și de bine a lucrat. Cred că toții avem niște principii în comun și desfășurarea acestor rețele de înaltă capacitate reprezintă un instrument bun pentru concurență, stimularea investițiilor și pentru a apăra drepturile consumatorilor. Referitor la drepturile consumatorilor, nu sunt de acord cu uh, propunerea Comisiei pentru o armonizare uh, a limitelor maxime, având în vedere că în statele membre situațiile deja sunt bine delimitate. Cât despre serviciul universal, acesta nu trebuie să se limiteze la finanțare prin buget uh, public. Ar trebui să se facă și prin alte modalități, cum ar fi uh, prin întreprinderile care operează în ecosistemul digital și referitor la propunerea raportare de a crea niște alineate specifice cu privire la rețelele de capacitate foarte înaltă, am rezerve. Nu vreau să spun că sunt împotrivă, dar trebuie să ne gândim nu doar la alineate în sine, dar trebuie să ne gândim la uh, ce se prevede și ce nu se prevede în acesta cum ar fi extinderea regimului general la toate serviciile de comunicații uh, electronice, fie ele digitale sau nu, acest lucru trebuie să se facă după o analiză mai profundă. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Acum colegul Rol. Greu să spui ceva într-un minut pe un asemenea subiect, am să încerc. Dacă e un subiect atât de important, trebuie să facem tot ce este posibil pentru a încuraja investițiile să fie orientate către viitor. Avem nevoie de un cadru eh, legislativ de încredere, nu un monstru legislativ de reglementare și să găsim instrumente prin care să convingem companiile să investească. Se pun două întrebări. Cum putem eficientiza întreaga treabă? E suficient un model de investiție sau avem nevoie de mai multe? Și în al doilea rând, ce facem cu neutralitatea tehnologică e mai bine să punem totul, să jucăm totul pe o singură carte sau dacă vrem să progresăm avem nevoie de mai multe posibilități. Și aici trebuie să analizăm, ambele variante au argumente puternice, dar cine dorește o infrastructură coerentă care să țină cont și de societatea pe viitor, trebuie să fie rapid, dar are nevoie și de cea mai bună infrastructură și de aceea mai trebuie lucrat pe proiectul de raport, dar altfel cred că doamna raportor și-a făcut treaba foarte bine. Restul de puncte rămân pe data viitoare. Mulțumesc, domnului Royal. Colegul Hecma. Mulțumesc, mulțumesc raportorului. O treabă foarte complicată. Eu văd trei lucruri importante. Primul rând, cât privește capacitatea Trebuie să fim realiști. Dacă nu avem uh, capacități suficiente bune, nu vom putea livra rezultatul scontat și vom vedea noi probleme în Europa. Unele state se vor mișca mai repede și altele mai lent. Și asta va presupune probleme mari pentru noi toți. Și indiferent cum o formulăm despre neutralitatea tehnologică, trebuie să ne asigurăm că avem capacități. Noi, pentru fibră, dacă înseamnă prin alte mijloace, în regulă, dar uh, avem și alte obiective. Iar cât privește investițiile, cred că am văzut, există multe modele de afaceri. Multe sunt importante dar important e să avem certitudinea juridică, să, dar să existe și uh, partea de acces liber. Și acum văd că mi-am uh, mi-a trecut timpul alocat și mă opresc aici ur, urând raportoarei toate cele bune. Domnul Nica. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, scopul fiecărui raport în Parlament este ca să avem o viziune mai progresistă și mai bună decât cea prezentată de către Comisie. Și cred că și acest raport are o șansă să devină așa ceva dacă activitatea pe care o vor avea raportorul și uh, raportorii din umbră va conduce la așa ceva. Și sunt câteva preocupări care nu sunt puține care dacă nu vor fi rezolvate ă, ne vor duce într-o situație în care acest raport să fie foarte greu de susținut de către grupul nostru. N-am să mă refer la rețele de mare capacitate, colega mea Mia Petra a exprimat care sunt ă, preocupările, dar am să spun câteva lucruri despre spectru, despre 5G. Păi 5G este în 2020 ă, disponibil comercial și noi nu avem încă în acest raport nici data limită pe care ar trebui să existe și nici obligații pentru statele membre. Eu cred că mâine ar trebui stabilită începutul acestei date și termenul limită să fie maxim 2019, pentru că altfel tot ceea ce cu toții ne plângem că suntem în urma Statelor Unite, a Coreei de Sud, nu vom face decât să constatăm că așa va fi și mai departe. Cu tot uh, prietenia, nu cred că soluțiile care sunt propuse vin în sprijinul uh, unor uh, uh, idei de investiții uh, care să-i ofere certitudine și nu cred că există această uh, soluție este bună. Am văzut eliminarea condițiilor de, uh, compatibilitate transfrontalieră și eliminarea acestor atribuții de, de către Comisie. Păi iertați-mă, dar va fi un haos și vor fi tot timpul conflicte care nimeni nu va putea să le rezolve. Uh, Uh, diluarea atribuțiilor de că, uh, autorităților naționale de reglementare. Eu nu sunt un fan al lor, dar dacă le elimini, din nou va fi o problemă. Cine respectă drepturile consumatorilor? Care sunt criteriile de eficiență și de dezvoltare a acestor rețele, de acoperire la nivel național? Deci sunt foarte multe semne de întrebare care sper că doamna uh, Pilar le va lămuri împreună cu shadow raportori, astfel încât să avem un raport care să-l putem și noi susține într-un minut n-ai ce să spui, dar ar fi fost multe alte lucruri de adăugat. Mulțumesc. Ja, ok. Uh, bedank mich. Eh. Mulțumesc. Cred că ar trebui să ne gândim la această direcție. Ce facem noi în Parlament cu fibra optică și 5G pentru propria activitate? E important și asta. Și ultimul vorbitor, domnul Axel Foss. Mulțumesc, Paul. Sunt raportor la jurii pe acest uh, subiect și mă întreb dacă această propunere ține cont de realitate, această propunere a Comisiei. Trebuie să ne întrebăm cât de inovator dorim să fim, de fapt, și ce înseamnă astăzi comunicare. Dacă înțelegem doar în uh, sistemul vechi, ne întoarcem în trecut. Comunicare astăzi e posibilă pe multe planuri. Există atâtea multe căi de comunicare. Se comunică din mașină, se va comunica cu roboți. Eu cred că aici trebuie să deschidem textul când definim comunicarea. Sigur, Totodată trebuie să respectăm propunerea de directivă de regulament pe uh, spațiu privat în domeniul electronic. Nu putem câștiga dacă ne tot oprim și ne blocăm în aceste granițe. Vrem să fim neutri tehnologic, dar orientați către viitor și în spiritul investițiilor trebuie să ne gândim ce înseamnă comunicație ce facem cu libertatea de a alege furnizorul, să nu avem un singur, o singură ofertă la bază și să dăm economiei posibilitatea de a veni cu diferite posibilități, iar uh, definiția de asemenea ar trebui să sune la fel ca în uh, directiva e-privacy. Mulțumesc și ajungem astfel la comisie. Cine va vorbi din partea comisiei? Domnul Veland? Mulțumesc. Mulțumesc raportorului pentru o contribuție foarte importantă la crearea unei uh, poziții aici în Parlament. Salutăm uh, faptul că doamna raportor susține o serie întreagă de propuneri ale textului nostru și salutăm intervențiile generale din această dimineață spre nevoia de ambiție cu privire la nevoile de conectivitate pe viitor. E clar că avem nevoie de un concept ambițios, asta reprezentând un punct focal al dezbaterii noastre. Dorim să contribuim la aceasta și să ne asigurăm că respectăm, sigur, principiile de neutralitate, trebuie să avem o abordare care atrage investițiile, care ține cont de riscurile care există și ține cont nu doar de utilizatorii finali, ci și de companii, inclusiv companii multinaționale care trebuie să poată fi competitive în întreaga piață unică. Salutăm în special ambiția doamnei raportor cu privire la wireless. Credem că e unul din punctele foarte importante pentru viitoarea generație și salutăm faptul că se concentrează pe principii verificate de reglementarea pieței, pe puterea pieței. Există astfel predictibilitate, siguranță pentru piață, dar sigur e nevoie de un efort comun pentru a simplifica și a aduce convergență în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc. Pilar de Castillo, raportor. Eh, I'm going to use uh, now my mother language. O să vorbesc în limba maternă. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru intervențiile făcute, pentru solicitări, pentru faptul că ați reflectat aceste preocupări, cum spunea și colegul Nica. Suntem tocmai în perioada în care trebuie să facem schimb de uh, viziuni, de dezbateri, să venim cu amendamente ca să rezolvăm tocmai preocupările care există sau să vă explicăm de ce n-am putut să dezbatem anumite subiecte sigur, sunt uh, deschisă ca oricând către orice aspecte care sunt uh, incluse aici, care se reflectă în propunerea comisiei sau în uh, proiectul meu de mm, raport, acestea să fie toate deschise, să fie dezbătute deschis, sigur, cu logică, astfel încât să venim cu un proiect de raport, după aceea să negociem cu Consiliul într-o manieră consecventă. Numai așa vom putea să avem succes în aceste negocieri cu Consiliul. Cred că știți cu toții cum stau lucrurile, că ați participat în astfel de negocieri la un moment dat. Acum, nu știu, poate că n-am avut uh, timp să analizăm lucrurile destul. Au fost câteva preocupări legate de investiții. Unii spun că e un singur model. Tocmai eu ce am făcut a fost să fac un fel de agregare a unei viziuni mai flexibile și să vorbesc despre acele acorduri comerciale care au anumite um, caracteristici similare cu co-investițiile, dar care să nu vină cu atât de multe obligații acești stakeholders. Dar să fie luate în considerare și acesta. Nu e vorba de singurul model de coinvestiții. Așa părea să reiasă. Cât despre rețelele de înaltă capacitate, am să mă refer la aceste uh, chestiuni strict. Mai sunt și altele, mai sunt și alte propuneri legislative care trebuie să fie dezbătute, tot din acest pachet. Deci, când e vorba despre aceste rețele de foarte înaltă capacitate, vin dintr-o țară, Spania, <coughs> care a extins rețeaua de fibre în mod extraordinar. Deci am avut uh, o serie de motive pentru asta. Azi au făcut-o mai târziu. Dar sunt cumva condiționată de aceste lucruri când fac propuneri. Că trebuie să se țină într-adevăr cont de neutralitatea tehnologică. Fibra se menționează și în uh, propunere există o definiție și sunt indicații clare că trebuie să fie vorba de tehnologia care să răspundă cel mai bine la obiectivele de înaltă capacitate. Dar trebuie să spun că trebuie să dezbatem aici o definiție care, în loc să accentueze o singură tehnologie, să facă mai degrabă un accent pe obiectivele pe care trebuie să le îndeplinească orice fel de tehnologie care s-ar aplica. Deci, cei care nu se pot îndrepta în această direcție, n-au capacitățile respective, să nu fie scoși în, uh, în afară doar pentru că nu pot să îndeplinească cerințele tehnice. Mie mi se pare că piețele naționale sunt foarte diferite, circumstanțele sunt foarte diferite și trebuie să lăsăm un pic de aer de respirat, uh, astfel încât să poată fi incluse mai multe tehnologii. Mai ales că totul evoluează foarte repede și peste scurtă vreme o să avem și alte tehnologii. Apoi, referitor la definiția serviciilor de comunicații electronice, chiar în această dezbatere, unii au spus că ar trebui să avem uh, o definiție generală, să nu avem um, diferite uh, subdiviziuni, cele bazate pe numere și așa mai departe. Pe când alții spun că tocmai autorizația generală nu trebuie să se pună sub semnul uh, îndoielii. Deci, trebuie să avem această dezbatere. Mie mi s-a părut că era un punct de plecare bun să plecăm de la propunerea comisiei cu definiția generală cele două subdiviziuni, dar bun, de aici încolo, sigur, totul este deschis și insist, ce e important este să ajungem la un acord solid, consistent, care să fie sprijinit. Și aici, sigur, dau dovadă de toată disponibilitatea mea ca să discutăm pe larg, profund, în legătură cu toate aceste subiecte și sunt sigur că o să reușim. Herzlichen Dank, äh, der Berichterstatter. Mulțumesc, domnule raportor. Și acum am sarcina onorată de a explica noile reguli. Regulile de procedură s-au modificat și avem regula 104 bară 3 la partea de recast și aici aș dori să vă informez că pentru amendamente aveți timp până pe 4 aprilie la ora 15, dar procedura recast prevede să se dea o justificare pentru amendamente. Cunoaștem asta din procedura bugetară, unde și acolo există o justificare. Secretariatul vă va pune la dispoziție un e-mail cu explicațiile acestor noi reguli de procedură. Și ajung astfel la punctul următor. Autoritățile europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice. BEREC este unul din subiectele care ne uh, mișcă și cooperarea între BEREC și ESA, un subiect din ce în ce mai important, mai ales că rețelele inteligente au nevoie de o conducere inteligentă. Toate trebuie să meargă mână în mână cu piața unică, unică digitală și de aceea discuția despre BEREC este foarte importantă, cred eu. În primul rând, dau, uh, numele, dau cuvântul raportorului, domnule Svenovski, are patru minute pentru prezentare. Vă rog. Eh, Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ați menționat deja multe dintre lucrurile pe care vreau să le spun și eu. Am să fac câteva comentarii cu privire la raportul pe care îl tratăm astăzi în acest moment există o împărțire între BEREC și biroul BEREC. Asta ca urmare a compromisului pe care l-am avut cu Consiliul, niște negocieri foarte dificile. Din 2009 încoace am avut, cred, o experiență suficient de bună, de mare, să vedem cum funcționează lucrurile. Am văzut că BEREC a funcționat foarte bine, a făcut o treabă foarte bună. Și um, biroul BEREC, Agenția Uniunii Europene, a fost și el stabilizat. Am să revin la aceasta. Uh, structura internă a proceselor la BEREC s-a stabilizat și acum pot să um, profite de pe urma activităților autorităților de reglementare naționale și uh, comunicarea funcționează foarte bine. Acum vorbim despre sarcini noi, mai ales când um, e vorba la subiecte nu foarte importante. Deci întrebarea acum este dacă să schimbăm modul în care funcționează această structură instituțională. Și sunt convins că ideea de fuzionare a biroului și a BEREC va duce la niște complicații foarte mari. În propunerea mea, care modifică propunerea Comisiei, nu recomand să mergem pe calea aceasta să rămână autoritățile de reglementare independente și flexibile. Pentru că în felul acesta vom avea parte de stabilitate și de profesionalism. Să avem încredere că BEREC va putea să-și asume aceste sarcini suplimentare, însă să facem asta creându-le un mediu în care să se poată desfășura. De asemenea, sunt uh, convins că BEREC a trebui să rămână în afara influenței directe a Comisiei, să nu perturbăm echilibrul instituțional um, actual, pentru că a fost greu de găsit. Sigur, e loc de o activitate mai eficientă și tocmai către asta mă îndrept în raportul uh, meu, care ar trebui să fie um, unul echilibrat între ceea ce apare Uh, în structura actuală și elemente utile noi din propunerea Comisiei. Și la anumite capitole propunerea Comisiei este foarte bună. De exemplu, când e vorba de BEREC, acolo apare o rețea de contact care joacă un rol important în BEREC, dar care nu era acoperită de regulamentul din 2009. De asemenea, Consiliul de Administrație, regulamentul acesta acum a fost mai bine reglementat cât despre oficiu, despre biroul BEREC, aș vrea să uh, se păstreze rolul Parlamentului, a făcut parte dintr-un uh, compromis foarte greu de obținut. Aș vrea să mai refer la câteva propuneri referitoare la um, biroul BEREC, um, care se bazează pe principiile unei agenții decentralizate pe care le sprijin. Da, e vorba de cerințe mai ridicate. De aceea e nevoie de consolidarea infrastructurilor berechi și ale biroului. am să discut uh, sarcini noi legate de cod, astfel încât regulamentul uh, BEREC să nu mai trebuiască să mai fie modificat și în viitor când se mai adaugă uh, sarcini noi. De aceea am înlocuit lista lungă de sarcini cu o trimitere mai generală, pentru că am văzut că lucrurile se schimb și schimbă foarte des și o să apară și alte uh, sarcini, așa că ar trebui revizuit de fiecare dată regulamentul. Aștept cu mare interes uh, contribuțiile raportorilor din umbră și sunt convins că vom putea redacta un raport bun. Ja, recht herzlichen Dank. Äh, nächster ist der Kollege. Mulțumesc, colegul Carenț. Uh, mulțumesc foarte mult. Aș dori să-i mulțumesc domnului Toșenovski pentru raportul său. Pe scurt, pot să vă spun din capul locului că, în general, sunt de acord cu acest raport. Dacă prin crearea unei agenții am putea să creăm și o piață, ar fi grozav dacă ar fi așa simplu. Dacă ne uităm pe partea de energie, avem acer și nu avem o piață unică în uh, electricitate. Nu funcționează. Bun, asta face parte din pachetul acesta uh, la care lucrăm în comisia noastră. Dacă creezi o piață, nu înseamnă neapărat că îmi creezi o agenție și nici invers, că nici agenția nu se aduce neapărat piața. Sunt lucruri care trebuie făcute din motive diferite. Pe parte digitală, E cumva o paralelă asemănătoare pe care o pot uh, trage cu sectorul energiei. Un lucru pe care nu le înțelegem adesea este faptul că există probleme pe piață când apar probleme de reglementare, de concurență sau lipsa acesteia și ce s-ar putea îmbunătăți. Și ce ar trebui să ne intereseze pe noi aici ar fi să vedem exact ce se întâmplă de fapt. Și cred că Asta pot să-i spun domnului Ditoșănăschi că e important să vedem cum să îmbunătățim funcțiile fără să schimbăm structurile administrative prea mult. Și aici sunt de acord că e vorba despre consolidarea Uh, biroului PEREC, să le dăm o finanțare mai bună ca să fie angajați oameni competenți care să îndeplinească niște sarcini uh, care să se refere la supravegherea piețelor și așa mai departe și să definim mai bine sarcinile respective. De asemenea, sunt de acord um, cu domnul Toșenovski și nu atât de mult cu Comisia că obiectivul n-ar fi pur și simplu crearea unei agenții. Poate că mai târziu o să avem niște motive mai bune să facem acest lucru, ci obiectivul ar fi uh, ar trebui să fie să avem niște funcții mai bine um, consolidate, astfel încât să ne asigurăm că avem instrumentele pentru a asigura crearea unei piețe unice în sectorul acesta al comunicațiilor digitale și cred că acum soluția ar fi să creștem finanțarea, să creștem responsabilitatea, să nu creăm neapărat o dificultate din asta inutilă, cum ar fi crearea unei agenții. Aici mă opresc și vreau să-i mulțumesc încă o dată domnului Toșenovski, cu care în mare sunt de acord. Mulțumim foarte mult. Doamna Crel. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitz. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, raportorului. Eu am o altă direcție din care vin, pentru că grupul meu susține propunerea Comisiei. Nu ni se pare corect ca într-o perioadă în care vorbim de o piață unică în domeniul telecomunicațiilor, trebuie să uh, adaptăm și uh, guvernanța, iar funcționarea actuală a BEREC și BEREC Office nu mai este suficientă pentru a se ridica la nivelul acestor sarcini. Dacă ne uităm la structura biroului actual, <clears throat> ar exista mult mai puțină birocrație peste tot, procedurile ar fi mai transparente și Berec ar putea veni nu doar cu uh, recomandări la care s-a ajuns în consens, ci chiar să ia decizii. În trecut au existat momente când mi-aș fi dorit ca BEREC să fi putut lua decizii încă de astăzi și nu doar să dea recomandări. Și ce important, ce a spus-o și raportorul, atât BEREC cât și autoritățile trebuie să-și dea dovadă de independență. E un punct foarte important unde trebuie să lucrăm împreună. Nu putem spune că comisia e deasupra a tot și dă direcția despre cum trebuie să lucreze autoritatea. Chiar cred că putem uh, lucra, dar într-o astfel de perioadă de schimbare trebuie să fim gata și acolo să ne adaptăm noilor uh, provocări. De acord cu raportorul când spune că Parlamentul nu poate fi lăsat deoparte, că influențează independența instituțiilor și nu trebuie să insistăm să fim uh, implicați. Aștept cu interes discuția și sper că în ciuda diferențelor de la început, la sfârșit să avem un raport bun comun. Mulțumesc! Herzlichen Dank, Frau Krell. Mulțumesc, doamna Krell. Continuăm cu ALDE, doamna Calas. Um, I understand that the... Vă mulțumesc. Am înțeles rapo- raportorul și în mesajele sale cheie că n-ar trebui să existe o agenție, cel puțin una cu normă întreagă, dar sunt de acord uh, și cu antevorbitorii mei. Nici grupul meu nu prea e interesat să uh, trimitem banii contribuabililor doar ca să acoperim uh, discuțiile. Am uitat la multe rapoarte ale BEREC ca să înțeleg mai bine chestiuni legate de cod și în toate aceste rapoarte în general, BEREC pledează pentru soluții naționale, că ar trebui să avem um, situații naționale care să fie bine încadrate. E adevărat în cele mai multe situații, dar mai includ rapoarte cu privire la OTT-uri sau um, pentru promovarea internetului lucrurilor, obiectelor. E foarte interesant um, de văzut cum soluții naționale sunt cele mai potrivite pentru economii la scală. În ceea ce privește companiile care operează transfrontalier, mai ales cele B2B, um, ne spun că, de fapt, um, reglementările nu se prezintă la fel în întreaga Europa și cred că nu știu dacă opțiunile noastre sunt cele mai bune pentru a asigura um, o funcționare mai bună a PEREC și o funcționare mai bună a pieței unice. Într-adevăr, nu creăm o piață unică. Sunt de acord cu domnul Carins aici, dar BEREC ar trebui să joace un rol mai important, mai ales când e vorba de servicii, spectru, litigii transfrontaliere și um, abuzurile comise în cadrul legislației europene. Și cred că ar trebui să uh, întărim legăturile între BEREC și COD. Prin cod uh, se promovează cele mai bune abordări pentru îndeplinirea obiectivelor și pentru o abordare mai competitivă. Propunerea aceasta trebuie să fie văzută în um, tandem cu un rol mai puternic pentru BEREC. O să fie destul de problematic uh, pentru um, grupul meu să promoveze o interve- intervenție mai um, mare a ANR-urilor. Având în vedere rolul uh, comisiei care ar fi consolidat în uh, BEREC, nu cred că BEREC-ul ar trebui să fie un satelit. Cred că ar trebui să um, se asigure că cooperarea între nivelul uh, european și cel european sunt realizate cum trebuie. Cred că Trebuie să avem o structură care să vină cu o abordare cu adevărat europeană când e vorba de chestiuni legate de piața unică, în loc să ne referim la cel mai mic numitor comun. Sper că raportorul va fi deschis discuțiilor și aștept cu interes să lucrăm împreună. Mulțumesc! Eu you for Callas. Next uh, is uh, Mr. Mulțumesc, doamne Callas. Urmează domnul Raimond. Thank you. Uh, I also thank the rapporteur for Mulțumesc, mulțumesc și raportorului pentru acest proiect de aviz. Eu cred că nu ar trebui să amestecăm două lucruri, și anume sarcinile și structura BEREC. Nu cred că e cazul să începem cu structura, după care să vedem care, să vedem care va fi decizie cu privire la rolul, la sarcinile BEREC. Dacă nu schimbăm aceste sarcini și nu transferăm mai multe competențe către BEREC, atunci poate că nu contează cum arată structura. Dacă uh, o facem, atunci uh, sigur că avem nevoie de o organizație, de un organism independent, cu independență garantată. Și atunci trebuie să vorbim și despre resurse, pentru că uh, Eh, fără resurse, lucrurile nu merg. Ori acest lucru variază de la un stat membru la altul. Deci, BEREC trebuie să fie organizat în așa fel încât toate cele 28 de state membre să se angajeze să contribuie cu resurse. ca să mergem pe calea cea bună. Așadar, vedem treaba asta ca un pachet. Dacă mergem pe această cale și construim o organizație puternică cu multe sarcini și multe competențe, atunci uh, suntem pentru și o vom uh, sprijini. Suntem așadar pentru o organizație independență care să, independentă care să nu fie supusă influenței politice. Colegii Raymond. Mulțumesc, domnule Raymond. Colegul Nica. Colegii Nica. Monica. All right. Mersi. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Eh, eu aș vrea să spun eh, un lucru de principiu. Cred că este important ca să definim care, sunt, care este rolul și atribu sunt atribuțiile berec și autorităților de reglementare naționale. Cred că strategia și politica, în mod clar, nu sunt atributele nici ale BEREC și nici ale autorităților de reglementare naționale. Acestea sunt atributele Parlamentului European, dacă vorbim de reglementări europene, Comisia care propune, Parlamentul care aprobă, schimbă, și la fel este de adevărat și pentru reglementările naționale, care sunt atributul guvernelor și a parlamentelor naționale. Spun acest lucru pentru că a existat în perioada chiar recentă uh, efecte ale deciziilor luate de autoritățile reglementare spun ei, la sugestia BEREC, în care practic se substituiau acestor atribuții de politică și strategie și ca să fie mai clar, mă refer la o să avem licitațiile pentru 5G, care este planul de acoperire, care sunt condițiile impuse și așa mai departe în fiecare țară, aceste lucruri nu trebuie să fie atributul autorităților de reglementare, care trebuie să se comporte ca instituții care pun în aplicare, sunt un fel de poliție, Uh, uh, pe de o parte supraveghează operatorii și pe cealaltă parte asigură că drepturile consumatorilor nu sunt încălcate și că este o competiție fair, corectă în fiecare stat membru. Asta ca să fie foarte clar ce cred eu că ar trebui să avem ca și stabilire de atribuții. În al doilea rând, nu sunt nici adeptul acestor chestiuni care ex, uh, excesul de reglementare. Circulă o vorbă așa pe piață cu autoritatea de reglementare dimineața în loc de cafea adoptă câte o reglementare. Adică excesul de reglementare uh, care cred că este la fel de dăunător ca și lipsa, uh, lipsa reglementărilor. Și acest echilibru este, face parte din ceea ce înseamnă predibilitatea și corectitudinea unei piețe pe care noi cu toții le dorim. De asemenea, cele mai bune modele, și aici este rolul Berecului, cel mai bun model ar trebui discutate și transmise tuturor autorităților de reglementare, astfel cu toții să adopte cea mai bună conduită. Eu am personal o curiozitate. Când s-a adoptat MTR-ul, a fost o mare presiune, uh, mult mai temne și răi când s-a adoptat, să se implementeze repede și peste tot. Eu o întrebare. În Germania s-a terminat până la urmă implementarea MTR-ului? Da sau nu? Că dacă ar fi un nu, ar fi o problemă. Înseamnă că 27 de state membre contribuie la un venit mai bun și mai sănătos în Germania, ceea ce nu este rău pentru Germania, ca să înțelegem bine. Vorbeam dar despre modul în care se aplică o reglementare la nivel european și aș vrea să știu care e punctul de vedere aici al Berecului și al Comisiei, dacă e cineva pe în sală. Mulțumesc. Uh, mulțumesc. Comisia Vă rog. Thank you, Mr. Chairman, and our... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului pentru acest uh, proiect de raport și pentru opțiunile pe care le uh, recomandă, care, după cum am observat, sunt oarecum diferite de cele ale Comisiei. Și poate că din punctul de vedere al Comisiei, cel mai important lucru este să spunem că am adoptat această abordare interinstituțională privind agențiile de la bun început dar categoric suntem întru totul dispuși să discutăm caracteristicile în contextul BEREC și în special pentru că nu face parte din intenția uh, Comisiei de a afecta cu ceva independența uh, BEREC. Credem așadar că este important în contextul în care se pare că există un context de, uh, largă, cum că BEREC va avea sarcini importante, și anume să uh, construim pornind de la eficiența BEREC având în vedere faptul că uh, structurile complexe, hibride, pot fi uh, simplificate și iar independența și competența tehnică pe care le au reprezintă în continuare o resursă foarte importantă pentru BEREC. Resursele suplimentare însă sunt necesare, uh, resurse de fond, uh, competențele care converg mai degrabă la nivel european. Apoi, în ceea ce privește buna guvernanță și utilizarea acelor resurse, și acest lucru trebuie să fie eficient, mai eficient și mai axat pe nivelul european. Mulțumesc! Uh, mulțumesc! Domnul raportor, vă rog. Pane předsedo, eh, velmi děkuji za... Mulțumesc, domnule președinte, și în primul rând mulțumesc tuturor care au participat la această dezbatere. Ne-am așteptat ca chestiunea cea mai eh, importantă se, se referă la decizia de a schimba sau nu situația instituțională de care vorbim. Știu foarte bine care sunt noile sarcini pe care le primește BEREC și din cauza asta am uh, dorit ca textul să fie deschis, nu am vrut să adaug niște sarcini anume acolo. Mulțumesc uh, pentru ce ați uh, spus, uh, pentru că ați punctat foarte bine problemele cu care ne confruntăm. Uh, o agenție categorică nu creează o piață, dar punând la oaltă um, opiniile celor 28 de organisme de reglementare, am făcut ca BEREC să devină un organism, o organizație uh, profesională. Și din această cauză ne străduim să păstrăm acest nivel de profesionalism și de independență. Pentru acest forum în care organismele naționale de reglementare să poată să-și spună uh, părerea. S-au mai menționat și alte chestiuni legate de încercarea de a, de a identifica cele mai bune soluții cu putință. Dar cum ziceam, propunerea e deschisă. Suntem într totul dispuși să discutăm și să găsim soluții la unele dintre problemele pe care le-ați menționat. În legătură cu ce spunea doamna Calas, uh, într-adevăr, nu cred că prin crearea unei agenții vom reuși să rezolvăm uh, toate problemele. Din potriva asta, sigur că va conduce la uh, discuții suplimentare în cadrul Parlamentului cu privire la costuri și așa mai departe. Trebuie uh, discutată această uh, poziție a Comisiei privitoare la finanțare. Deci sunt convinsă că dezbaterea va continua și cu raportorii din umbră. Uh, Aștept cu nerăbdare să colaborez cu dumneavoastră, cu toții și sunt întru totul deschis și receptiv, dornic să găsim soluțiile cele mai bune. Pentru mine, partea cea mai importantă este ca profesionalismul și tot ce este bun, competențele de la BEREC să nu se piardă. Pentru că BEREC se bucură de o bună recunoaștere din partea autorităților naționale și în cadrul, uh, în cadrul BEREC există această valoare. Știm foarte bine acest lucru. Prin urmare, aștept să colaborez strâns cu raportorii din umbră. Mulțumesc! recht herzlichen Dank. Mulțumesc. Termenul limită pentru amendamente 30 martie. analiza amendamentelor până pe 11 mai și votul pe 11 iulie. Votul în plenară va fi stabilit corespunzător. Și trecem astfel la următorul punct. Conectivitate pentru creștere, coeziune și competitivitate societatea Gigabyte 5G, raportor, domnul Boni, din partea PPE, și dăm 4 minute pentru prezentare. Vă rog. Thank you very much. I would like to thank uh, to Mulțumesc. Mulțumesc tuturor colegilor pentru sugestii. Am primit 250 de amendamente și cred că noi, Parlamentul, uh, putem avea un plan de acțiune coordonat pentru 5G. În ceea ce privește raportul, e pe aceeași direcție cu ceea ce avem deja când vorbim de comunicare și cu alte soluții. Există 5 puncte majore. E important să avem, să înregistrăm un succes în ceea ce privește 5G. Și apoi trebuie să simplificăm regulile, trebuie să fie orientate către viitor, pro-investiții, pro-inovație. Avem nevoie de această competitivitate am uh, transmis mesajele corespunzătoare. Avem nevoie de rețele de înaltă capacitate, așa cum spunea și Pilar de Castillo. Nu sugerăm aceste definiții, dar cred că vom, uh, când vom lucra împreună, vom face și amendamente. Apoi, un cadru clar pentru aceste investiții bazându-ne pe certitudine și soluții pe termen lung și licențe pe 25 de ani. Am văzut că unii colegi doresc să înceapă o dezbatere cu privire la o dezbatere mai lungă, atunci trebuie să ținem cont și de aceste aspecte cât privește viitorul pieței. Apoi, o armonizare suplimentară 5G va cere decizii armonizate pe spectrul radio. Nu avem timp de amânare. Toți uh, jucătorii trebuie să se bucure de flexibilitate, să arate aceste modele de flexibilitate, să avem în vedere Wi-Fi, G-Fast, satelit prin cablu și alte tehnologii. Trebuie să lucrăm pe frecvențe mai rapide, 26-28 de GHz, împreună cu state asiatice, Japonia, Corea de Sud și cu americanii. Subliniem nevoia unor decizii luate la timp corespunzătoare. Adresăm asta și BEREC, fără însă a da sugestii despre cum trebuie BEREC să lucreze, ci care sunt obiectivele. Trebuie să înțelegem că nu vorbim de BEREC ca una dintre multe alte instituții din Europa. Fără decizii luate de timp, fără decizii armonizate în ceea ce privește spectrul, decizii pe care BEREC le poate susține, altfel nu avem posibilități să ne atingem obiectivele domeniului IT. Trebuie să analizăm, deci, costurile acestor uh, elemente și să uh, riscăm pierderi pentru economia noastră. O bună cooperare cu BEREC, deci, și relația cu autoritățile naționale, mult mai important decât ne-am putea închipui. Al treilea punct, evitarea fragmentării Există multe elemente ce țin de fragmentare, diferențele teritoriale, urban, rural și de asemenea legat de deciziile pe alocarea spectrului. Toate trebuie avute în vedere. Și în ultimul rând, o foaie de parcurs corespunzătoare care trebuie să țină cont de standardizare pentru fiecare sector în parte, procese bazate pe ce nevoie are industria, altfel nu ne putem bucura de succes. Există aici două dimensiuni. Pe de o parte, standardizarea tehnică și pe de altă parte pentru finanțarea unor astfel de investiții cu fonduri europene. Sper că împreună cu raportorii să ne încheiem activitatea, să transmită un mesaj clar statelor membre, regiunilor, tuturor actorilor implicați, arătăm că Parlamentul susține aceste eforturi de a ajunge la un acord la timp în ceea ce privește 5G. Acum pregătesc compromisele, vom avea întâlnirea raportorilor din umbră și apoi le vom supune la vot pe 25 aprilie la, în Comisia ITRE. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Viana, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Încă o dată mulțumesc colegului Boni pentru un proiect de raport foarte bun. Zona europeană se pare că a căpătat un nou avânt atât în statele membre, dar și la companii. Pe marginea Um, târgului Cebit de la Hanovra, guvernul nostru a anunțat că IMM-urile, birouri medicale, școli și așa mai departe, din zone structurale slabe, din uh, zone rurale, vor primi bonuri de internet la viteză gigabit. Și o altă companie de cablu a spus că până în 2018 orașul Bochum va deveni primul oraș gigabit din Germania. Mi se pare un avânt și un progres fascinant. Iar în ceea ce privește cele 250 de amendamente, cred că în mare pot fi acceptate și aș dori să subliniez astăzi patru puncte importante pentru mine. În primul rând, viteză, competitivitate și interesul consumatorilor trebuie gândite împreună și eu cred foarte sincer obiectivele noastre de viteză pot fi atinse numai dacă avem un mediu de reglementare prietenos și ne orientăm după consumatorul, punem în centrul intereselor. O rețea 5G depinde, sigur, și de infrastructura din spate și cred că trebuie să ne concentrăm pe extinderea rețelelor de fibra optică, uh, fibra de sticlă, se pot completa, desigur, aceste rețele, pentru că știu că există diferite tehnologii. Și cred că trebuie să existe susținere pentru extinderea în zona rurală, dar majoritatea investițiilor va veni din uh, structuri private. Și de aceea trebuie să clarificăm nevoile. Industria verticală a avut uh, dificultăți în a participa la aceste inițiative în contextul 5G și aici mai este loc de îmbunătățiri. Și în al patrulea rând, la tot uh, potențialul pentru aceste noi modele de afaceri, trebuie să reținem că până la urmă dezvoltarea 5G trebuie promovată pentru toți utilizatorii. 5G trebuie să stea la dispoziția tuturor europenilor și în folosul lor, indiferent că e vorba de mari aglomerări urbane sau în zonele rurale. Mă bucur de continuarea cooperării, cu, așa cum a anunțat-o domnul Boni. Mulțumesc din partea ECR, domnul Trufanovski. Mulțumesc. Îmi cer scuze pentru că lipsește raportorul din umbră. Apreciez și eu această abordare a raportorului. Acest raport face parte din pachetul de telecomunicații și uh, lucrurile nu sunt deloc simple. Raportul se orientează către viitor și aș dori să susțin ce a spus raportorul avem nevoie de reguli clare, să nu complicăm lucrurile de la început. Sigur că asta ține și de atragerea tuturor uh, intereselor în aceste rețele, rețelele 5G, care reprezintă un pas cu totul nou. Sunt de acord cu raportorul, mediul trebuie să fie clar pentru investitori, trebuie să fie previzibil, Sunt de acord și cu ce a spus cât privește așteptările BEREC. Au existat uh, experiențe, mulți ani grei în trecut, care ne-au ajutat să pregătim un sistem util. Mulțumesc așadar raportorului pentru direcție face parte dintr-un pachet mai uh, vast pe care îl discutăm în acest an. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Blanco Lopez, un minut. Președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. În general, sunt de acord cu viziunea comisiei cu privire la societatea gigabaiților. Dar, uh, așa cum o să vedeți și în amendamentele pe care le-am depus la acest raport, este important să ne gândim la um, modul în care să evităm situațiile care au dus la întârzierile cu 4G. Acoperirea ar trebui să fie uh, este foarte scăzută, doar 36% în zonele rurale. Trebuie să mergem către o societate inclusivă în care rețelele de înaltă viteză să ajungă în toate teritoriile Uniunii Europene și în toate sectoarele societății. De asemenea, cred că aici joacă foarte, un rol foarte important investiția în uh, învățământ, astfel încât utilizatorii uh, și generațiile următoare să poată să folosească tehnologie, dar și să înțeleagă implicațiile acestora în exercitarea drepturilor lor fundamentale și prin aceasta să aibă o calificare foarte înaltă când ajung pe piața muncii. Vă mulțumesc mult! Danke, Nick. Mulțumesc, Pilar. Ahora, aprovechando la Un minut. Vreau să mă refer la ce a spus colegul Boni ca să subliniez un lucru referitor la spectru. A spus cât de important este pentru dezvoltarea rețelelor 5G. Și am făcut asta și în trecut. Trebuie să mai menționez odată un subiect concret, și anume durata licenței. Nu sunt circunstanțe în care o investiție mare să nu necesite o durată lungă. Dacă e nevoie de rețele de 55, de exemplu, de giga, e nevoie de niște investiții foarte mari și Parlamentul, în mod consecvent, a mers mereu pe um, o durată mai lungă. Nu ca pe îndoială, indiferent de anul care va fi ales, pentru cei care au ascultat analiștii în investiții că pentru a exista o corelație între investiții și condițiile de um, stimulare a investițiilor, era nevoie să se sporească, să crească foarte mult durata licențelor. Apoi există mecanisme de control. Dacă nu se folosește spectrul așa cum trebuie, se poate pierde. E important să se controleze, însă este absolut necesar și cer colegilor care sunt implicați, celor care se ocupă de acest dosar, să abordeze acest dosar din perspectiva aceasta obiectivă, durata spectrului pentru a promova aceste obiective. Mulțumesc! Uh, next is, uh... Mulțumesc! plan la 3. Da, foarte pe scurt, pe spectru trebuie să fim uh, precauți, merg, lucrurile merg mână în mână. Raportorul nu mai vorbește acum de nevoia de distribuire, de împărțire. Situația diferă față de propunerea comisiei și dacă nu utilizez, se pierde. Amendamentele nu merg mână în mână cu ce spuneți. Suntem de acord cu obiectivul, dar trebuie să ne mai uităm la detalii. Și apoi îmi pare rău, dar cred că 5G nu este comunicarea pe care vor, o vor folosi doar a, a, actorii actuali. Vor fi și noi jucători pe piață și eu vreau să fie europeni. Sunt uh, vreau să-i văd ca pe uh, copiii mei, nu ca în Asia să vină echipamentul și din Statele Unite uh, conținutul. Nu, vreau să fie ceva european. Nu există standard, deci nu putem decide. Din tot ce am auzit eu, avem nevoie de infrastructură și, cum spunea și Martin, avem nevoie de fibră E foarte dificil să, vezi, să te, îți închipui cabluri de cupru ca scheletul acestei nou structuri. Nu. E nevoie de fibră în toate țările, în toate locurile importante. Am citit și eu că s-au uh, verificat emisiile de date transmise cu viteza luminii, 48 de giga nu, dar până atunci avem nevoie de un schelet construit pe fibra. 5G e o tehnologie a viitorului, nu se poate face totul acum, e dificil de explicat, dar nu putem să spunem că nu investim mai mult. Și o ultimă observație. Alții fac un g pentru întreaga țară. Iar colegul Ericsson acum e ministru în uh, Suedia. Ei duc un giga în fiecare locuință până în 2025. Sunt viteze diferite, dar trebuie să facem ceea ce este posibil pentru a ajuta toate statele membre. Și e un preț mare de plătit dacă nu ne mișcăm. Danke, Herr Torino, bitte. Mulțumesc, următorul vorbitor. Sorry, I'm not with the, the translation. Mulțumesc. Domnul Zoriniu. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să-l felicit pe domnul Boni pentru că a făcut o treabă bună și îmi dau seama că este foarte important să avem o abordare integrată și tocmai asta avem aici. Sunt conexiuni cu alte rapoarte și examinează diferitele dimensiuni ale dezvoltării unei societăți digitale în Europa. Am um, trimis o serie de amendamente prin care am vrut să subliniez o serie de elemente importante, cum ar fi inclusivitatea, incluziunea. Nu putem să avem o societate în care să apară tot felul de uh, categorii excluse. Deci trebuie să arătăm că este vorba de o abordare uh, inclusivă. Bun, pe de altă parte, tehnologiile vor evolua, vor tot, se vor tot schimba. Și asta uh, este inevitabil, însă trebuie să fie până la urmă o experiență de calitate. Acest lucru trebuie să fie asigurat. De asemenea, inițiativa Wi-Fi for EU. Cred că prin această inițiativă putem să avem un uh, program pilot care să fie un uh, punct de referință, să fie integrat și să arătăm întregii lumi ce putem face. Poate să arate ce înseamnă o viziune nouă cu privire la societatea um, digitală. Acum Comisia Europeană. Vă mulțumesc, domnule președinte, vreau să-i mulțumesc și domnului raportor Boni pentru proiectul de raport, care raport vine la momentul oportun, având în vedere calendarul de vot care este deja anunțat și care va precede um, activitatea legislativă um, și va trimite semnale foarte importante. De fapt, acest lucru se aplică și pentru o serie de activități uh, care pot fi uh, desfășurate prin armonizarea aspectului Uh, și de asemenea prin armonizarea nivelurilor uh, locale, prin facilitarea desfășurării de rețea sau prin colaborarea între operatori și prin includerea unor actori noi pe piață, chiar dacă e vorba de abordări verticale, să spunem. Nu, ce ne se pare mai important, uh, când e vorba de semnalele pe care le trimitem către toate aceste procese separate, ar fi o ambiție mare care să se concentreze pe evaluarea nevoilor până în 2025. Comisia a încercat să facă o diferențiere um, pe partea de 5G și nevoia de a avea o abordare inclusivă și apoi faptul că există niște utilizatori intensivi, cum ar fi companiile, serviciile publice, educația. Și așteptăm cu interes un raport care să fie bine fundat pe această perspectivă pe termen uh, lung și pe o evaluare concretă a nevoilor. Vă mulțumesc! Ja, recht herzlichen Dank. Uh. Mulțumesc. Raportorul Domnul Boni, vă rog. Briefly, thank you very much for... Foarte pe scurt, vă mulțumesc foarte mult pentru toate sugestiile făcute, am examinat uh, toate amendamentele și cred că suntem deja pe o cale comună către atingerea obiectivelor noastre comune. Da, acest raport, din câte observăm, va veni înaintea legislației și putem să-l folosim ca un fel de promovare a 5G-ului. E foarte important, cum spunea și Columbu, să vedem ce se întâmplă în Germania. E important ce se va semna mâine la Roma. Reprezentanții statelor membre vor semna o declarație comună cu privire la mașinile autonome. Deci trebuie să creăm un uh, context foarte bun pentru înțelegerea comună a 5G-ului. În felul ăsta va fi mai ușor să creăm, să spunem, un spirit uh, comun pentru a lucra pentru 5G, pentru a pune în aplicare legislația și pentru a avea un mediu bun și cu relațiile noastre cu utilizatorii, cu consumatorii, pentru că și aceștia trebuie să înțeleagă aceste ocazii noi ce li se prezintă prin 5G. Uh, Încă o dată vă mulțumesc și o să lucrăm împreună la compromise și sperăm să ne terminăm munca la timp. Herzlichen Dank, uh, Kollegen Boni. Mulțumesc colegului Boni. Votul va fi pe 25 aprilie la ITRE și în plenară probabil în iunie. Ajungem la ultimul punct pe ordine de zi de astăzi, misiunea ITRE la ATF, la Mexic. Avem acest debriefing. Acum și rog pe Pilar del Castillo ca în două minute să ne prezinte întâlnirea din Mexic. Foarte pe scurt. Este un raport foarte bun, toți membrii pot să aibă acces la acesta, totul se explică în amănunt. Vreau să vă spun doar că a fost vorba de cea de-a 11-a reuniune a Forumului pentru Guvernanța Internetului sau IGF, acesta își propune să maximizeze un uh, dialog uh, inclusiv în ceea ce privește chestiuni legate de guvernanța internetului, să se facă schimb de experiențe și de bune practici, să încerce rezolvionarea multor probleme și să se adreseze și publicului general, precum și organismelor de resort. Am avut o delegație destul de mare la acest uh, forum. Am fost 11 eurodeputați din diferite um, comisii și un reprezentant al uh, STOA. De data aceasta a reieșit încă o dată foarte clar faptul că e important să avem această platformă acasă, să detectăm chestiunile care apar, să împărtășim diferite abordări, să avem un dialog um, inclusiv uh, cu privire la guvernanța internetului și așa mai departe. Și trebuie să vă spun că în termeni practici am avut o serie de reuniuni cu diferite părți implicate am vorbit cu vicepreședintele Google, cu Asociația pentru Comunicații Progresive, cu ONG-uri, cu mediul academic, cu grupuri de protecție a copilului în mediul online. Am, par- am participat în diferite seminarii și ateliere și concluzia mea este că noi, uh, cei de la Parlament, de la Comisia ITRE, de la Comisia Europeană, ar trebui să fim foarte um, prezenți. Deja prezența noastră este consolidată. Și ce putem să concludem ar fi că trebuie să promovăm uh, păstrarea acestei platforme, să rămână în vigoare, are un rol important și în acest sens aș dori să rog celelalte instituții, începând cu Comisia, să continue uh, să promoveze același tip de prezență pe care l-am avut și până acum. Mulțumesc! Mulțumesc, nu văd alte observații. <coughs> Astfel ședința de aici se încheie. Avem la ora 15 audierea cu privire la pachetul energie și m-aș bucura să vă văd pe cât mai mulți aici. Poftă bună! și ne vedem după amiază. Ședința se încheie aici.